Chers euh, collègues, euh, Dragi colegi, sper că ați avut o pauză de prânz odihnitoare și aș dori să deschidă această uh, sesiune paralelă a săptămânii noastre europene punând uh, problemele de ocupare cu două subiecte principale și aici aș dori să răspund la o întrebare pe care mi-a adresat-o uh, un senator francez din această dimineață. Două, cele două teme au fost negociate cu reprezentanții parlamentelor naționale s-a desprins un adevărat uh, consens din discuțiile noastre pentru aceste două teme de dezbatere. Prima cu privire la uh, ocuparea în rândul tinerilor până la ora 17 și apoi o a doua temă a impactului social a programelor de ajustare economică în statele membre care se confruntă cu probleme financiare. Bineînțeles și aceasta este o temă foarte importantă. Se vorbește acum foarte mult despre impactul, despre efectul multiplicator al măsurilor de austeritate și deci această temă este binevenită. Analiștii FMI au uh, Fondului Monetar Internațional uh, au, și-au adus și ei contribuția. În orice caz, uh, Parlamentul European ar dori să vadă dacă acest multiplicator are sau nu influență asupra um, previziunilor de creștere pentru fiecare stat membru. E foarte important să vedem cum, cu ocazia Consiliului de primăvară, am putea să influențăm aceste uh, uh, traiectorii pe stat membru, uh, recunoscându-se că Uniunea Europeană este în recesiune și că această situație are uh, consecințe asupra ocupării, a ocupării în rândul tinerilor și asupra situației special, uh, sociale în general. Înainte însă de a trece la aceste teme, aș dori să fac câteva observații generale uh, cu privire la reuniunea de astăzi. știți, probabil, că în dorința noastră să îmbunătă- de îmbunătăți condițiile exante ale situației economice pentru a treia oară la rând, avem acest uh, instrument uh, numit uh, semestrul european, al cărui cadru general este definit de către un document de orientare E vorba de analiza anuală de creștere. Și pornind de la această analiză anuală de creștere, Consiliul de primăvară, care va avea loc în 14 martie în acest an, hotărăște liniile directoare care se transpun apoi în răspunsul pe care fiecare stat membru îl sau contribuția pe care fiecare stat membru o aduce la aceste orientări. Uh, e vorba de două documente, Programul Național de Reformă, care vizează Uh, în primul rând, reformele structurale și apoi programul de stabilitate și de convergență, instrumentul de punere în aplicare a programului de stabilitate și de cre creștere. Când vorbim despre chestiunea democratică, bineînțeles că trebuie trebuie ca fiecare nivel de legitimitate democratică uh, să intervină în acest proces pentru a influența uh, activitatea Comisiei, pe de o parte, și pe de altă parte, uh, activitatea fiecărui guvern național. Și când am discutat articolul 13, faimosul articol 13 din tratatul bugetar, am încercat să vedem cum aceste două niveluri de legitimitate, trebuie la un moment dat să se întâlnească sau pot să se întâlnească pentru ca fiecare uh, să-și exercite controlul democratic uh, gândindu-se la uh, cealaltă dimensiune, la omologul său, fără însă a călca pe teritoriul său. În domeniul ocupării, a chestiunilor sociale, de combaterea excluziunii sociale, e nevoie de foarte multă voință, pentru că majoritatea legislațiilor sau orientărilor politice țin de competența statelor membre. Însă, felul în care orientările bugetare de politică economică sunt hotărâte au un impact uh, asup, uh, foarte important în acest domeniu. Și de aceea considerăm că trebuie să consolidăm puterea celor care încearcă să găsească soluții sociale uh, și de ocupare. Mă gândesc, de exemplu, la Comisia Europeană, în echilibrul uh, între portofoliul uh, comisarilor Ren și Andor în această dimineață. În cadrul Parlamentului European, bineînțeles, e vorba de echilibru între Comisia Econ și Comisia de Ocupare. apoi echilibrul între comisii care sunt competente pe aceste domenii și la Consiliu echilibrul între Consiliul ECOFIN, care în multe uh, domenii este lider, și capacitatea uh, Consiliului EPSCO de afaceri sociale, care se întâlnește în 7 și 8 februarie, tocmai pentru a vorbi despre garanția pentru tineret, și pentru care, uh, la care voi participa. Uh, deci, uh, situație care este foarte importantă. Cu atât mai mult cu cât analiza convențională. Președinta îi roagă pe cei care vorbesc în sală ori să tacă din gură, ori să stea jos, ori să părăsească sala de reuniune. Mulțumesc, până doamna președintă. e vorba ori de uh, funcționarea pieței muncii sau uh, rezultatul politicilor economice. Ori astăzi constatăm și putem uh, spune că și la nivel național se simte același lucru ca la scară europeană, constatăm că avem uh, în tratat problemele de ocupare sau de excluziune. Deci toate aceste probleme se impun independent de orientările politice și economice definite. Cu altele, slogajul, uh, sloganul uh, investiții mai multe pentru politici de creștere mai mare nu este suficient pentru a aborda uh, problemele de ocupare și de politici sociale așa cum se prezintă ele astăzi. Și aceasta este, este miza celor două teme pe care le vom dezbate în această după masă. Nu să intru în uh, amănunte acum legate de situația de ocupare și mai ales nu o să mă refer în mod specific la șomajul tinerilor în cadrul Uniunii Europene, toată lumea cunoaște cifrele. Nu o să uh, prelungesc prea mult intervenția mea, însă aș dori doar să vă spun că în cadrul uh, primei mese rotunde care va dezbate uh, problema ocupării rândul tinerilor, pe care vă propun să o lansăm imediat. Vom avea doi președinți de comisii, președintele grec, pe care l-am întâlnit ieri o parte dintre noi, domnul Cremastinos, și apoi, în numele Spaniei, domnul Aspiros Vilar, Uh, vă urez bun venit din inimă, vă mulțumesc pentru că ați uh, acceptat uh, invitația noastră de a prezida această reuniune și în ce privește garanția pentru tineret, așa cum e aplicată într-o țară care este dată ca exemplu, avem onoarea să urăm bun venit președintei Comisiei de Ocupare a Parlamentului din Finlanda, doamna Filatov. O să vă dau cuvântul la sfârșitul intervențiilor și după care raportorii din partea Parlamentului European le mulțumesc pentru prezența lor uh, chiar de la începutul uh, dezbaterii noastre, doamna Zriflesca și domnul Christensen vor lua cuvântul la sfârșitul dezbaterii. Uh, domnul Christensen din partea socialiștilor, raportoarea din partea PP-ului, pentru ca situația să fie cât mai echilibrată. Domnule președinte, înainte să vă dau cuvântul, aș dori să vă spun că la Parlamentul European, în urma inițiativei comisarului Andor, uh, susținut de către Colegiul Comisarilor, am adoptat un text care figurează în mapele dumneavoastră, prin care cerem ca la Consiliul EPSCO, care se întâlnește în 7 și 8 februarie, să se țină cont pe deplin de propunerile legate de garanția pentru tineret, în ce constă ea. E uh, ideea, deci e un deci un tânăr care uh, părăsește băncile șco- școlii sau care a urmat un stagiu de formare sau e în șomaș să nu mai stea mai mult de patru luni fără să îi se propună o nouă opțiune uh, pentru a fi ajutat să-și găsească un loc de muncă, un stagiu, o, o formă de pregătire și așa mai departe. Propunerea Comisiei Europene se bazează pe uh, finanțarea uh, atunci când se poate și când e necesar, o finanțare susținută de către sau susținută din bugetul Fondului Social European, ceea ce înseamnă că uh, statele membre trebuie să accepte uh, propunerea Comisiei, respectiv ca uh, din politica de coeziune să fie luate 25 de milioane uh, de euro, uh, pentru că pentru a uh, finanța această formă de ajutor acordată tinerilor trebuie să uh, se acorde un uh, sprijin financiar suplimentar. La Parlamentul European însă noi ne-am gândit că într-o lume ideală, nu o trăim însă încă într-o lume ideală, dar că ar fi bine ca această garanție pentru tineret să fie finanțată de către o linie bugetară specifică la nivel european, ceea ce ar face ca această garanție pentru tineret să fie nu numai un fel de drept minim recunoscut la nivel european, ci dincolo de recunoștința acestui drop social, să reprezintă un instrument de pilotare și de contribuție la definirea la nivel european a unui stabilizator automat într-un într domeniu care, bineînțeles, că mult mai uh, face obiectul unui consens politic decât alte tipuri de alocații. Dar iată, lansez piste pentru viitor, însă în rolul meu de uh, președinte de uh, ședință, Uh, trebuia să mă refer la aceste aspecte. Vă rog să nu vorbiți la fel de mult uh, ca mine, însă, domnule Cresmastinus, vă dau cuvântul pentru a vorbi des, ne vorbi despre felul în care țara dumneavoastră pot fi adoptate măsuri pentru ocuparea în rândul tinerilor și care sunt pe, perspectivele pe care le folosiți uh, în ce privește această garanție europeană. Vă mulțumesc! Oh, Vă mulțumesc, doamna președintă. Nu știu care este termenul corect în uh, engleză. Cel doamna chairwoman sau chairman. Și dacă îmi permiteți, voi continua acum în uh, limba mea maternă. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnilor și domnilor, știți cu toții că această criză economică se face simțită mai ales în țările din sudul Europei, precădere în Grecia. Criza economică mondială prezintă multe aspecte negative, mai ales șomajul, care îi afectează în primul rând pe tineri. În loc să, situez, să analizez situația șomajului tinerilor în Grecia, mă voi referi la situația internațională. În momentul de față, Uniunea Europeană uh, are foarte mulți șomeri. În Grecia, cifra e de aproape 30%, 25-26% mai exact, iar în rândul tinerilor șomajul depășește uh, cifra de 50%. Ceea ce, mai, ceea ce cel mai îngrijorător e ritmul cu care crește șomajul. De la un trimestru la altul, lucrurile se răutățesc și deocamdată nu ne îndreptăm către o situație mai stabilă. Și conform datelor mai recente pe care le avem de la Institutul Grec de Statistică, în cel al treilea trimestru din 2012, numărul de persoane aflate numărul de persoane cu un loc de muncă era de 3 uh, milioane 700 de mii, iar numărul de șomeri de 1 milion 300 de mii. Rata șomajului era de 24,5% față de 17% în același trimestru din anul anterior. Asta e de fapt cel mai îngrijorător. Deci rata de ocupare a, crescu- a scăzut cu 1% față de trimestrul uh, anterior și, și cu 8% față de trimestrul din anul anterior, din trimestrul 3. Deci, iată că șomajul e, uh, e în creștere, într-o creștere exponențială. În ultimii doi ani s-au întâmplat două lucruri importante în ceea ce privește șomajul. În primul rând, politica de austeritate care a fost pusă în practică și uh, recesiunea care a apărut. A scăzut de asemenea PIB-ul cu între 4 și 6%. Foarte multe întreprinderi și-au închis porțile, iar Grecia a ajuns foarte rapid într-o situație de uh, pauperizare, de sărăcie. Ceea ce e caracteristic și în această privință Uniunea Europeană nu a putut oferi protecție, e faptul că celelalte țări au un PIB scăzut, însă au și o fiscalitate mai redusă. Ce s-a întâmplat? Multe întreprinderi care își aveau sediul în Grecia a ales localizare. Deci multe întreprinderi și-au închis porțile, practic. Și ce am mai constatat în privința șomajului? În rândul femeilor, rata șomajului e mai ridicată. 28% la femei și 21% la bărbați. Însă rata cea mai ridicată a șomajului, și anume de 56,5%, e în rândul tinerilor între 15 și 24 de ani. Ceea ce e interesant de asemenea, și um, dacă facem o comparație cu celelalte țări, e faptul că rata cea mai ridicată a șomajului îi afectează pe cei care nu au o educație de bază. Cei care au diplome de studii superioare prezintă o rată a șomajului de 28%. Cei care nu au niciun fel de educație cunosc o rată a șomajului eh, mult mai ridicată, de 41%. Însă în ceea ce îi privește pe cei care au, eh, și-au încheiat studiile superioare la nivel de doctorat, rata șomajului este de 12,6% în ceea ce privește pe tinerii șomeri, cei care intră pe piața muncii. Aici rata șomajului e de 24,6% din totalul șomărilor. Iar în ceea ce privește șomajul pe lungă durată, deci cei care caută de lucruri de peste 12 luni, Aici cifra chiar este îngrijorătoare, 52,5%. În Europa avem 11 milioane de șomeri de lungă durată. Un alt, uh, o altă trăsătură specifică. În regiunile în care există infrastructuri, șomajul e mai scăzut. Rata cea mai scăzută a șomajului e în uh, insulele din Marea Ege și din Marea Ionică. Mai exact, între 11 și 13%. Asta se datorează faptului că acolo există infrastructuri um, cu precădere turistice, deci acolo este de lucru. Însă în restul regiunilor, rata șomajului depășește cu mult media. De aceea credem că dezvoltarea infrastructurilor, chiar și în acele regiuni insulare, din țările industrializate, unde sunt produse, unde sunt făcute produse pentru export. Deci asta ne permite totuși să fim optimiști în ceea ce privește nivelul de șomaj din Europa. Acum, în Grecia se iau măsuri progresive pentru a combate șomajul și pentru a favoriza ocuparea. Ministerul Muncii a făcut o comunicare pe 10 ianuarie care prezintă un program de acțiune pentru ocuparea tinerilor. Asta pentru ca lucrurile să se îmbunătățească. Deci, revin la ce spuneam, infrastructurile chiar joacă un rol uh, esențial. De asemenea, trebuie să ajutăm acele categorii sociale mm, grav afectate de recesiune. E nevoie de măsuri uh, progresive, de uh, combatere a șomajului în rândul tinerilor. Doar așa vom putea combate acest fenomen în rândul tinerilor. Vă mulțumesc foarte mult! Stimate colegi, stimate domnule Cremastinos, președintele Comisiei pentru Afaceri Sociale din Parlamentul Elen, înainte de a-i da cuvântul colegului nostru care conduce Comisia de Ocupare din Parlamentul Spaniei, aș vrea să vă reamintesc două lucruri. În primul rând, ca și azi dimineață, aveți un formular, de data aceasta alb, pe care trebuie să-l uh, completați pentru a interveni. Deci trebuie să spuneți la care parte a lucrărilor doriți să interveniți, acum sau la cea de-a doua parte și de asemenea fiecare aveți un dosar în care se face un scurt rezumat a celor nouă contribuții primite de la Parlamentele Naționale. Avem de asemenea și textele de referință votate de Parlamentul European, mai ales raportul doamnei Veronica Lopez Fontanie, care a făcut o muncă extraordinară pentru ca în Comisia de Ocupare să ajungem la un consens în ceea ce privește analiza anuală de creștere, ceea ce nu s-a întâmplat la Comisia Econ, de altfel. Acum, cea a doua prezentare. Îi dau cuvântul colegului nostru, Jose Eugenio Aspiros Vila, președintele Comisiei de Ocupare din Parlamentul Spaniei. Aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc Parlamentul European pentru ocazia de a participa la această reuniune comună atât de importantă în cadrul acestui nou for uh, înființat între parlamentele naționale și cele europene. Și subiectul e important. Ocuparea și șomajul în rândul tinerilor. E o problemă într-adevăr foarte îngrijorătoare. În Europeană, în țara mea, în Spania, unde șomajul în rândul tinerilor deci între 16 și 30 de ani, depășește cifra de 55% față de media de 25% în Uniunea Europeană. E vorba de 7 milioane de tineri între 16 și 25 de ani care nici nu lucrează și nici nu învață. După cum știți, în decembrie Comisia a aprobat o propunere de recomandare Consiliului în legătură cu înființarea garanției pentru tineret, la care se refera doamna Berez. Iar Parlamentul European a sprijinit această decizie luna asta. Ce crede Spania în legătură cu această garanție pentru tineret? În primul rând, la nivel politic și macroeconomic, e important pachetul de reforme al guvernului Rahoi pentru reducerea deficitului public, pentru austeritate, pentru transparență bugetară, pentru a controla cheltuielile, pentru a face o reformă bancară și financiară, pentru a lupta împotriva neplății uh, datoriilor și lupta pentru a combate perceperea um, ilegală de prestări sociale, congelarea salariilor sau reducerea acestor vorba de salariile funcționarilor. Aceste reforme și multe alte reforme vor contribui la depășirea treptată a actualei crize. Astfel se va crea bogăție și va crește ocuparea, inclusiv în rândul tinerilor. Nu e vorba doar de măsuri specifice aici, în ce reforma uh, pe piața muncii. În primul rând se dorește o ajustare Uh, uh, nu prin distrugerea de locuri de muncă, ci prin flexibilitate. 2012 a fost anul internațional al cooperativelor și printre altele, cooperativele sunt cele care au reușit să mențină și să creeze locuri de muncă. Prin flexibilitatea programului, prin formare, prin productivitate, inovare, securitate și, la urma urmei, competitivitate. flexibilitate pe care o propune reforma laborală, reforma muncii care încă nu are un an. Deci, de asemenea, mai multe companii auto în 2012 au aplicat această reformă. Reforma a creat și așa numitul contractul între, contract al întreprinzătorilor. 34.000 de tineri sub 35 de ani au semnat un astfel de contract. Acum, formarea. În 2012 s-au semnat 115 programe și asta cu jumătate din fonduri. Contractul pentru formare și ucenicie a fost modificat prin reforma muncii și există și un decret uh, regal care stabilește bazele pentru pregătirea duală. De asemenea, se oferă și posibilitatea cotizațiilor la securitatea socială. Între martie și decembrie 2013 a crescut cu 10% numărul acestor contracte față de anul anterior și a ajuns la 65.000 de contracte de acest tip. E o cifră importantă. S-au dublat de asemenea contractele semnate de lucrări cu un nivel de calificare limitat, deci de la 6.000 la 13.000. Eu știu că aceste date, inclusiv cele privind reducerea șomajului la tinerii sub 25 de, sub 25 de ani, aproximativ 35.000 de ani, eu știu că sunt niște date modeste când ne gândim la nivelul șomajului de la noi, însă totuși ne indică ceva important. S-a schimbat tendința. De asemenea, au crescut exporturile noastre, a crescut bilanțul nostru extern. De asemenea, unul din cele șase obiective a fost reducerea șomajului. Acțiuni și stimulente pentru orientarea profesională, pentru realizarea de practici laborale în întreprindere, stimulente pentru contractare, școli, școlile atelier sau programele de inserție a tinerilor. Acum, situația actuală. Au loc acum negocieri Uh, vor avea loc nu doar acțiuni ale administrației publice, ci și uh, din partea agenților sociale, ale întreprinderilor și instituțiilor, la urmă urmei uh, din partea sectorului privat. Toate entitățile care aderă vor împărtăși același obiectiv. E un fel de certificare a, asemănătoare cu cea a răspunderii sociale a întreprinderilor. Trebuie să spunem de asemenea că vrem să ne asigurăm că toți tinerii până în 25 de ani uh, pot accede la o ofertă de calitate de locuri de muncă sau de ucenicie pentru uh, a putea face asta după încheierea studiilor sau, sau uh, a ultimului loc de muncă. La Madrid a avut loc o reuniune a Confederației Europene a Sindicatelor săptămâna trecută, iar ministra de ocupare, Fatima Ibanez din Spania, a anunțat noi măsuri pentru lucrători autonomi să reduc cotizațiile la securitatea socială în primele șase luni, va fi doar de 50 de euro și se reduc și costurile în următoarele 24 luni pentru tinerii sub 30 de ani și pentru femeile care au sub 35 de ani. Pe lângă asta se va putea uh, percepe șomajul timp de șase luni uh, odată ce se începe activitatea de lucrător autonom. Deci ideea e să încurajăm uh, noi acțiuni din partea întreprinzătorilor. Acum, câteva observații personale. Deși propunerea de recomandare se referă la excluziunea tinerilor, eu cred că ar trebui să ne gândim așa cum trebuie la așa numita generație pierdută, avem nevoie de niște măsuri pentru acești tineri sau mai puțin tineri. Mulți sunt șomeri de lungă durată, niciodată nu au avut acces pe piața muncii și suferă um, consecințe psihologice, cealaltă față a monedei, a așa numitului sindrom de burnout. Sunt persoane care întâmpină mari dificultăți pentru a-și găsi un loc de muncă. Azi dimineață și comisarul Landor s-a referit la asta. Deci eu cred că trebuie să subliniem uh, gravitatea acestui fenomen. Noi credem că e foarte bine că discutăm despre această recomandare. Cetățenii și tinerii așteptau așa ceva. Uniunea Europeană um, acum reacționează la tragedia și la uh, flagelul reprezentat de acest fenomen de șomaj în rândul tinerilor. Și așa cum s-a spus și azi dimineață, uh, avem nevoie de niște politici de creștere economică. Statele membre trebuie să facă tot posibilul pentru a soluționa această problemă extrem de gravă. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, stimate coleg, pentru lămuririle pe care ni le-ați adus. Acum îi dau cuvântul colegei noastre Taria Filatov, președinta Comisiei de Ocupare și Egalitate din Parlamentul Finlandei. Garanția pentru tineres a fost pusă în practică în cadrul unui benchmark, așa numit, un așa numit learning by doing. Deci aș vrea să știm care este experiența uh, dumneavoastră. Rouva puheenjohtaja, ne kaikki tässä salissa varmaan... Mulțumesc, doamnă președintă. Toți cei prezenți în această sală cred că știu că din punctul de vedere al viitorului societății, rata de ocupare în rândul tinerilor este foarte importantă. O singură, un singur uh, tânăr care este în șomaj uh, reprezintă, reprezintă costul pentru societatea de un milion de euro. Nu se pune uh, problema lipsei de bani Trebuie să facem acest lucru pentru că dacă nu, vom plăti mai mult. Voi încerca să fiu cât mai uh, concretă pentru că mi se pare că acest lucru este cel mai util. Primul pilon al politicii noastre este următorul. Tinerii până la vârsta de 25 de ani sau dacă este vorba de absolvenți de universități până la vârsta de 30 de ani, în momentul în care se adresează unui uh, centru de, de intermediare a locurilor de muncă, trebuie să fie sprijiniți. Educația este al doilea pilon, educația de bază. Al treilea pilon se adresează așa numiților dispăruți, tineri care nu se care nu se bucură de nicio pregătire profesională, care uh, nu sunt uh, nicicum înregistrați de sistem. Unii se, se ocupă de copii acasă, dar oricum cu toții se confruntă cu ex- excluderea socială. Și pentru aceștia avem nevoie de măsuri active pentru a-i introduce pe, pe piața muncii. Această garanție uh, pentru tineret a fost introdusă în uh, Finlanda încă din anul 2005 și este o inițiativă foarte similară cu propunerea făcută de Comisia Europeană. Ideea este să se redacteze un plan de ocupare deja la o lună din momentul în care un tânăr își caută un uh, loc de muncă la o agenție de muncă și după trei luni tânărului respectiv fie îi se oferea un loc de muncă, fie o ucenicie sau o altă formă de activitate pentru a, um, pentru a fi sigur că starea sa de șomer nu continuă. 5 luni reprezintă o perioadă critică. Orice tânăr care este șomer pentru o perioadă mai lungă de 5 luni se confruntă cu riscul de a fi exclus din societate. Și în acest moment noi restructurăm um, garanția oferită pentru tineret pentru a pune mai bine accentul pe educație și pe includerea tinerilor avem uh, un așa numit uh, card al șanselor care poate fi folosit de un tânăr pentru a obține un loc de muncă într-o societate. Dacă o societate are, de exemplu, un loc de muncă, are nevoie de un loc de muncă, dar nu poate să plătească un uh, tânăr uh, la nivelul, de exemplu, salariilor convenite printr-un uh, tratat de muncă, uh, acord de muncă colectiv, atunci societatea respectivă va primi o sumă de 700 de euro timp de 10 luni dacă va angaja uh, tânărul respectiv. Această, această ocazie este o oportunitate pentru un tânăr să învețe cum funcționează lucrurile în societatea respectivă și societatea poate angaja mai ușor tineri în aceste condiții. Avem de asemenea absolvenți care au depășit vârsta de 25 de ani, dar nu își găsesc un loc de muncă. Aceștia se bucură de un sprijin special, astfel încât să nu treacă printr-un uh, ciclu nesfârșit a unor stagii frustrante care nu duc la un loc de muncă până la urmă. Ideea este să oferim uh, tinerilor niște servicii mai eficace și încercăm să îmbunătățim rețelele funcționale între organizațiile care caută locuri de muncă pentru tineri și, de asemenea, dorim să rezolvăm lipsa de pregătire profesională în rândul tinerilor. Cred că toți tinerii care au deja o educație de bază se bucură, în urma acestor măsuri, de o pregătire profesională suplimentară oferim asemenea uh, pregătire profesională în uh, domeniile în care există pur și simplu deficiențe legate de cunoștințe practice. În plus, pentru tinerii care sunt deja pe piața muncii, dar nu au loc de muncă permanent, încercăm să uh, avem, să-i ajutăm să obțină un loc de muncă permanent, stabil. Apoi, tinerii care nu au o pregătire profesională, vocațională, acest lucru este cu atât uh, mai important, pentru că cu cât au un nivel de educație sau un nivel de pregătire profesională mai bun, cu atât uh, este mai probabil că își vor găsi un loc de muncă. Am observat că cei care beneficiază cel mai mult în urma acestor măsuri sunt tinerii care sunt apropiați de piața muncii, care au uh, uh, abilități foarte bune. Ce am făcut noi pur și simplu am fost să fim mai proactivi prin măsurile pe care le-am pus la dispoziție și ne-am concentrat în mod deosebit asupra tinerilor care au, se confruntă cu probleme speciale care au probleme legate de sănătatea mentală, de uh, anumite dependențe sau tineri care în mod repetat au părăsit uh, sistemul educațional sau sistemul de pregătire profesională. Ce se întâmplă, de exemplu, dacă un uh, tânăr nu merge la școală? Ei bine, cineva merge la el acasă uh, și se asigură că se va reîntoarce la școală tocmai pentru a obține până la urmă o anumită calificare care să îmbunătățească șansele de a obține un loc de muncă. Este un exemplu foarte bun de uh, conectare a serviciilor sociale, a serviciilor uh, de muncă și cu alte departamente din uh, autoritățile locale. Lucrul important legat de toate aceste măsuri uh, este că acesta trebuie să țină seama de anumite caracteristici specifice, de, de nevoile specifice a fiecărui individ și este foarte important să nu pierdem din vedere obiectivul uh, general. Ar fi mulțumim pentru această prezentare foarte concretă, a fost foarte concretă. O să abuzez de rolul meu de președinte pentru a vă pune o întrebare, respectiv pe ce linie bugetară sau care este contribuția pe care o folosiți pentru a plăti cei 700 de euro tinerilor pentru a înlocui uh, compania sau uh, firma care nu poate să plătească salariile prin convenția colectivă. Ați spus că timp de 10 luni puteți, uh, se pot acorda acești 700 de euro atunci când întreprinderea nu poate finanța. Deci aș dori să știu din ce linie bugetară aceste, acești 700 de euro sunt finanțați. E o întrebare foarte bună. sisällä oleva kohta, josta ylipäätään rahoitetaan työttömänä olevien ihmisiä. Într-adevăr, e o întrebare foarte pertinentă. Guvernul nostru are o linie bugetară pentru pregătirea tinerilor uh, uh, șomerilor și a tinerilor șomeri și acești bani această sumă provine din aceeași uh, linie bugetară. Practic, Centrul de Ocupare a Forței de Muncă decide cum se acordă acești bani. Mulțumesc! Acum îmi revine sarcina foarte grea de a da cuvântul. Înainte însă să dau cuvântul, aș dori să dau cuvântul raportorilor din partea Parlamentului European. Inițial v-am spus că veți lua cuvântul doar la concluzii. Însă îi dau cuvântul întâi doamnei Zrislevska, raportoare pentru, uh, joma, pentru ocuparea în rândul tinerilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și aș dori să mulțumesc uh, pentru invitația pe care mi-ați uh, adresat-o de a participa la această reuniune. Salut această uh, reuniune interparlamentară și faptul că acordă atenție sporită, mai ales integrării tinerilor pe piața muncii. Nu trebuie să uităm niciodată că soluțiile adoptate de către instituțiile europene sunt, de fapt, recomandări de fapt, statele membre trebuie să acționeze, să ia măsuri și să transpună în fapte aceste idei uh, și, de asemenea, să controleze aplicarea măsurilor respective. Și salut faptul că uh, parlamente, reprezentanții ai parlamentelor naționale ne onorează cu prezența astăzi. Ocuparea în rândul tinerilor nu se prezintă foarte bine, cu siguranță. Criza economică prin care trece Europa astăzi înseamnă că Uh, sunt uh, tot mai puține locuri de muncă disponibile pentru tineri și, de asemenea, că angajatorii încearcă să reducă la maximum mm, costul, uh, costul muncii și să facă economii pe acest plan. În conformitate cu statisticile europene, 40% din cei care au contracte pe termen scurt sunt tineri. nu e o situație foarte bună dacă te gândești că tinerii și mai ales tinerii nepregătiți au o poziție atât de fragilă pe piața muncii. Lipsa unei perspective de angajare se oglindește și în demografia Europei oamenii ezită să mai facă copii pentru că nu reușesc să le asigure un uh, viitor. Și în ultimii ani au fost uh, adoptate foarte multe propuneri tocmai pentru a-i uh, ajuta și a-i favoriza pe tineri. Pachetul Tineret și Ocupare, cadrul calificărilor europene, garanția pentru tineret. Anumite state membre într-o mai mare sau mică măsură, au uh, adoptat măsuri și au uh, preluat mecanismele care figurează în aceste strategii. Însă trebuie să recunoaștem și că rezultatele nu sunt la înălțimea așteptărilor și că nu s-a constatat o uh, ameliorare netă a situației. Trebuie să continuăm să monitorizăm felul în care măsurile sunt uh, puse în aplicare. Trebuie să ne asigurăm că ele sunt mai eficiente. Trebuie să uh, încurajăm uh, schimbările necesare pentru ca toate aceste strategii să funcționeze cu adevărat. Și de aceea raportul meu tinerii pe piața muncii este atât de important și aceasta este miza raportului meu. Eu intenționat să analizez situația tinerilor pentru că nu putem să uh, disocia, să disocia disociem uh, um, situația tinerilor de uh, situația muncii în general și de șomaj în Europa. Șomajul crește tot mai mult și tot mai multe persoane, tot mai multe persoane cu multă, cu mai experiență sunt concediate. Persoane care uh, lucrează de ani buni aceste, aceștia uh, pot fi înlocuiți de către tineri din păcate, se creează tot mai puține locuri de muncă noi, ceea ce generează dificultăți suplimentare. Și de aceea, guvernele ar trebui să sprijine uh, spiritul antreprenorial în aceste, în aceste vremuri de, de criză și de asemenea să uh, încurajeze companiile prin stimulente uh, să creeze noi locuri de muncă. Garanțiile pentru tineri care Um, garantează un loc de muncă tinerilor sau uh, o posibilitate de pregătire, de formare. Când spun tineri, mă refer la persoanele cu uh, mai puțin de 25 de ani sau absolvenți uh, cu vârsta sub 30 de ani. Toate aceste garanții ar trebui să reprezinte un adevărat stimulent. Toate aceste stimulente urmează să fie, să fie finanțate din Fondul Social European. Un alt aspect important pentru că aceste, aceste măsuri să dea roade, trebuie să o reprezinte cooperarea între serviciile de angajare. De asemenea, serviciile de consiliere profesională, instituțiile de educație, ă, serviciile de sprijin pentru tineret, asociațiile, organizațiile, toți cei care lucrează cu tineri în general. Cred că e foarte important ca statele membre să își adapteze mm, să adapteze situația, măsurile lor la uh, situația de la fața locului și ar trebui să, ca uh, statele să nu folosească consolidarea finanței lor publice ca pe un fel de, de scuză. Ar fi o adevărată ocazie ratată dacă nu vom reuși să facem ceva uh, concret pentru tinerii care își caută un loc de muncă. Există în societate tineri care nu beneficiază nici de formare, care nu au un loc de muncă și care renunță la uh, școală Nu vârstă fragedă. E vorba de 15,4% se pare. E un fenomen îngrijorător care mm, nu face decât să agraveze și să contribuie la agravarea Um, excluderii sociale. Pentru a preveni șomajul uh, în rândul tinerilor, trebuie să ne modernizăm um, uh, sistemele de învățământ. Politica de educație trebuie să reprezinte un adevărat mod de investiție în viitorul tinerilor, pentru ca ei să fie siguri că își vor găsi după studii un loc de muncă programele școlare ar trebui să reflecte mai bine uh, nevoile pieței muncii. Ar trebui de asemenea să facem mai mult pentru a stimula spiritul antrepron- antreprenorial. De asemenea, mm, ar trebui să încercăm să identificăm uh, talentele individuale, oamenii care sunt înzestrați. Și ar trebui ca tinerii să poată să își uh, deschidă propria afacere mult mai uh, ușor, de exemplu prin intermediul sistem, um, sistemelor fiscale. Știu că în Polonia există o reformă a serviciilor prin uh, ocuparea, o reformă în curs pentru ca serviciile uh, de ocupare să treacă printr-o schimbare radicală, astfel încât să se pună accentul pe uh, rolul partenerilor sociali, în felul în care fondul de angajare este folosit. De asemenea, piața muncii urmează să fie mai uh, atent monitorizată. Exemplul Poloniei arată că angajatorii deocamdată nu fac suficient pentru a îi uh, ajuta pe tineri să-și găsească un loc de muncă. Practic, pe viitor, uh, totul va depinde de angajator, serviciile de angajare și, bineînțeles, și de tineri, tinerii care trebuie să uh, încerce să găsească mai activ un loc de muncă. Există 5,4 milioane de șomeri în Europa cu vârsta de sub 25 de ani. Situația din statele membre diferă foarte mult de la o țară la alta. În Polonia avem uh, șomajul în rândul tinerilor este cam de 28%, uh, e peste media europeană. Lipsa oportunităților de angajare pentru tineri adesea, adestea creează frustrare și încurajează pasivitatea. Și de aceea trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a uh, preveni spectrul unei generații pierdute. Mulțumesc, tot în introducere va lua cuvântul colegul nostru Ole Christensen, raportor pentru aviz pentru strategia pentru tineret 2010-2012. Vă rog, aveți cuvântul. For det, fru for lejligheden til at tale her i dag om det meget vigtige. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o acordați uh, de a vorbi uh, despre acest uh, subiect, tineret și ocupare. Sådan scriu cum... Viitorul Europei depinde de tineretul său. Este un lucru pe care l-a scris Comisia în raportul din 2009 și cu toții suntem de acord cu această afirmație. Întrebarea care se pune este cum ne putem asigura că vom avea condițiile necesare care să permită tineretul european să contribuie la viitorul uh, european? În acest moment, 22,8% din uh, așa mers sunt tineri. Deci este vorba de o cifră de 5,5 milioane de tineri. Și foarte mulți tineri au sentimentul că li s-a furat viitorul. În acest moment ne confruntăm cu mai multe provocări, cu o, demo- cu o provocare demo- demografică, cu concurență tot mai mare din partea altor state. Drept urmare, nu putem rezolva lucrurile foarte repede. Avem nevoie de o strategie generală, de o strategie dedicată tinerilor și avem nevoie de o abordare dedicată tinerilor, tocmai pentru a ne putea coordona eforturile. Strategia pentru tineret a Comisiei 2010-2014 uh, este o idee foarte bună și mă bucură să văd că această strategie pare că a avut un impact uh, real. Există mai multe state uh, care au o strategie dedicată combaterii excluziunii tinerilor și mă bucură faptul că se organizează foarte multe audieri peste tot în Europa, în contextul unui dialog structurat, pentru că, până la urmă, tinerii sunt principalii actori în, în acest context. Nu ar trebui să privim prea mult în, în trecut, ci ar trebui să ne gândim care sunt domeniile asupra cărora trebuie să ne concentrăm pe viitor pentru a îmbunătăți această strategie și cred că a venit momentul să recunoaștem că unele măsuri nu au fost suficiente pentru a aborda provocarea imensă reprezentată de șomajul în masă între tineri. Există în continuare un număr prea mare de tineri care părăsesc, uh, care pleacă de la școală și um, bugetele de austeritate au și ele un efect concret asupra tineretului. Există în continuare obstacole în fața mobilității uh, în Europa. Drept urmare, considerăm că această strategie trebuie să fie mai bine definită pe, vi- pe viitor. Trebuie să ne concentrăm mai mult asupra măsurilor uh, cele mai eficiente pentru uh, pentru tineret. Din punctul de vedere al ocupării, aș dori să mă refer la trei lucruri. În primul rând, trebuie să garantăm ocuparea. Trebuie... Pentru că știm că dacă un tânăr nu are un loc de muncă pentru o perioadă mai lungă de timp, um, devine din ce în ce mai greu să-și găsească un loc de muncă. Tocmai de aceea trebuie să uh, ne asigurăm că această tranziție de la sistem, din sistemul educațional pe piața muncii să se desfășoare cât mai uh, rapid. În plus, trebuie să îmbunătățim uh, dialogul între instituțiile educaționale și uh, patronat și economia reală, astfel încât uh, pregătirea tinerilor să reflectă, să reflectă cererile de pe piața muncii. Din acest punct de vedere, există mai multe portaluri care pot asigura această legătură. Programe cum este Erasmus sau Da Vinci ar putea uh, ajuta tinerii să obțină, de exemplu, competențe lingvistice care să le permită ocuparea unui loc de muncă acasă sau altundeva. Și apoi, această inițiativă a oportunităților pentru tineret este foarte importantă pentru ca tinerii să primească o ofertă, un loc de muncă, un stagiu într-o perioadă de 4-5 luni din momentul în care au, au părăsit băncile școlii. Un alt punct foarte important pentru mine este vizibilitatea, pentru că dacă ne dorim ca această măsură să funcționeze, ea trebuie să fie una vizibilă. Tinerii trebuie să știe de existența, de existența sa și trebuie să folosim pentru promovarea ei um, limbajul lor. Trebuie să folosim Facebook, Twitter și așa mai departe. Doar așa tinerii vor uh, ști că există această inițiativă. În plus, trebuie să cooperăm mai mult pentru că uh, doar dacă toți actorii colaborează, vom obține rezultatul dorit. Trebuie să punem în aplicare cele mai bune practici provenite din uh, statele unde există o rată redusă de, de șomaj. Piața muncii în general cred că ar putea fi reformată pentru a permite accesul uh, tinerilor uh, și pentru toate aceste lucruri avem nevoie de voință politică atât la nivel european cât și la nivel uh, național. Deci trebuie să lucrăm împreună cu tinerii. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc uh, foarte mult! Am uh, mai mulți colegi care s-au înscris la această masă rotundă, șapte respectiv, Cred că ne putem respecta uh, timpul alocat, mai avem la dispoziție o oră și să avem o dezbatere adevărată. Vom da cuvântul uh, timp de 3 minute fiecărui coleg, pentru că după aceea, dacă mai e nevoie, să mai uh, luăm uh, alte intervenții și dacă nu, să avem o interacțiune uh, cu raportorii sau cu experții noștri. Primul care va lua cuvântul va fi domnul Bacher din uh, Parlamentul Țărilor de Jos, uh, face parte din uh, Comisia pentru Afaceri Europene și uh, din Comisia pentru Bugete a Senatului din Țările de Jos și am înțeles că dacă ați face parte din Parlamentul European, ați fi liberal. Aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc, stimată doamnă. Le mulțumesc celor trei uh, raportori pentru prezentarea situației din țările lor, situație care e alarmantă. Șomajul rândul tinerilor e relativ scăzut în țările de jos, însă aș vrea totuși să adaug câteva lucruri care poate ne vor fi de ajutor. Chiar și cu un șomaj scăzut există o alocare uh, există o distribuție nedreaptă în ceea ce privește ocuparea. Imigranții din generația întâi și a doua sunt mult mai uh, afectați. Și ajung astfel la școală și la învățământ. Dacă evităm abandonul școlar, putem combate în mod eficace șomajul în rândul tinerilor și pentru asta e nevoie de angajatori, aranjamente cu aceștia angajatori care au nevoie de personal, deci sunt gata să investească împreună cu guvernul în anumite programe școlare care îi orientează pe tineri către anumite slujbe care sunt căutate. Asta e mult mai important decât să încerci să garantezi locuri de muncă. Poți să garantezi accesul la locuri de muncă, poate. În al doilea rând, în toate recomandările făcute Comisiei pentru bugete, poate că nu vă interesează să auziți asta, am făcut recomandarea de reformare a pieței muncii. Și e foarte greu. Știu asta din experiența din țara mea. A fost greu, însă trebuie să faci asta. Dar, în general, piața muncii protejează pe cei mai în vârstă și de aceea accesul tinerilor e uh, mai dificil și în al treilea rând, poate că nu are de face direct cu ce vorbim noi aici. Locurile de muncă sunt create în economia reală. Și unul din lucrurile despre care am discutat în Parlament a fost un scenariu de creștere pentru Europa. Și am început cu generarea de locuri de muncă în economia reală. Și unul din instrumentele pe care vreau să le subliniez, acordurile de liber schimb. Unul ar trebui să l negociem cu SUA. Eu înțeleg că președinția irlandeză dorește să mergem uh, cât mai repede. E important pentru creștere. Am putea avea o creștere de 2% și asta e economia reală. Deci ar trebui să cerem comisiei să facă mult mai multe eforturi. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste propuneri concrete care Uh, se vor găsi, care pot să se găsească în fiecare program național. Acum, din partea Bundesratului, doamna Margit, Margit Conrad, din Comisia pentru Afaceri Europene. Aici, dumneavoastră, iar face parte din grupul Socialiștilor și Democraților. Aveți cuvântul. Doamna președintă, dragi colegi, în primul rând, doresc să vă mulțumesc din inimă pentru, pentru că ați inclus această temă, garanția pentru tineret și perspectiva pentru tineri și, în al doilea rând, pentru că discutați această temă împreună cu parlamentele naționale. Cred că nu există o altă temă mai importantă în acest moment. O temă care trebuie discutată atât la nivel european cât și la nivel național și poate fi pusă în aplicare uh, la nivel național. Dacă îmi permiteți câteva remarci. Am înțeles foarte clar că această dezbatere are uh, locul său prioritar în uh, acest context, în momentul în care discutăm despre criza economică în Europa, pentru că fără o politică de consolidare a bugetelor, eu sunt convinsă că nu vom găsi o soluție la, această temă foarte importantă. Deci avem nevoie de această legătură între aspectele economice și sociale și mă bucură că toată lumea pare să fi recunoscut că în momentul în care toată lumea trece prin măsuri de austeritate, nu se ajunge la o perspectivă de creștere economică. Cred că exact același, acest mesaj a fost sprijinit de unele intervenții de dimineață. În legătură acum cu această inițiativă a oportunităților pentru tineret. Pe mine m-au impresionat lucrurile pe care tocmai uh, le-am auzit și cred că un lucru devine foarte clar. În primul rând, și acesta este lucru care ne unește pe noi toți. Consecințele șomajului între tineri sunt înțelese de toată lumea. Poate aș uh, exagera puțin uh, afirmația, pot să spun că dacă rezolvăm această întrebare, cred că influențăm foarte mult uh, viitorul Europei. Nu cred că putem să intrăm într-o campanie electorală fără această ofertă concretă. Cred că Jacques Delors a spus odată că nu te poți îndrăgosti de piața unică. Și este adevărat, nu putem să le explicăm cetățenilor că piața unică trebuie să devină o realitate. Nu putem să discutăm de consolidare bugetară și să salvăm în același timp băncile. Nu putem să spunem că nu ce trebuie să transmitem cetățenilor este că viața lor cotidiană va fi îmbunătățită dacă Europa îi merge mai bine. Doar dacă transmitem acest mesaj vom putea merge mai departe. Din punctul de vedere, din nou, acestei oportunități pentru tineret, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru că Parlamentul European este cel care a acordat prioritatea necesară acestei teme și este o temă care este sprijinită și de Bundesratul german și de celelalte parlamente naționale. Nu doar integrarea europeană este un aspect important, dar în același timp trebuie să vedem care sunt progresele înregistrate de statele membre pentru a rezolva șomajul între tineri. Această temă cred că ar trebui discutată de fiecare dată când se întâlnește Consiliul European pentru că este o temă foarte importantă care trebuie monitorizată și dacă vom colabora, sunt sigură că vom avea și succes. Și aș mai avea o rugăminte vis-a-vis -vis de cum ar trebui să arate aceste programe. S-au fost amintite câteva idei foarte bune legate de împărtășirea celor mai bune practici, însă structura uh, șomajului printre tineri este una diferită. Tocmai de aceea, uh, deși sprijinim această inițiativă europeană, această inițiativă trebuie să țină seama de necesitățile concrete ale tinerilor și, din acest punct de vedere, avem nevoie de o flexibilitate mai mare. Și o ultimă remarcă, nu trebuie să uităm de finanțare. Dacă și știm că Parlamentul European se angajează pentru o bună finanțare a acestor finanțare și salut acest lucru. Știu că nu este foarte ușor să vii din Germania și să ai o asemenea afirmație Însă, oricum, eu uh, vin dintr-o regiune care profită de fondurile de coeziune, tocmai de aceea poziția mea este mai apropiată de cea a Parlamentului European. Și dacă îmi permiteți o ultimă remarcă, Fondul Social European este un instrument foarte important. Însă, cred că acest fond nu poate finanța această inițiativă. Și mă apropiu totuși de sfârșit nu cred că putem cere acestui fond să, se, să financeze și această inițiativă, pentru că, până la urmă, nu cred că se va întâmpla acest lucru. Și nu este în interesul nostru să, să ne asigurăm că această inițiativă va avea un eșec. Oricum, doresc să vă mulțumesc pentru că v-ați angajat atât de mult pentru această inițiativă. Da. Vă mulțumim. Sperăm că și Leipzig cu Germania va avea o poziție asemănătoare. Acum din Parlamentul Maghiar. Uh, mă scuzați, acum din partea Parlamentului Spaniei, uh, deputat binecunoscut de noi, domnul Alejandro Sercas, de la Socialiști. Aș avea mai multe comentarii. Eu sunt convins că în amândouă cazurile această zi de colaborare între parlamentele naționale și Parlamentul European le aduce foarte multe tuturor. Colegilor din parlamentele naționale ar vrea să le spun următorul lucru. Cu domnul Aspinoza am fost coleg în Parlamentul Spaniei, deci vreau să vă spun, avem o șansă de aur prin această inițiativă. E o inițiativă mult mai modestă decât ne-am fi dorit noi pentru a combate șomajul în rândul tinerilor, însă e o șansă pentru a schimba această stare lamentabilă a lucrurilor. E o inițiativă modestă deoarece nu avem, deoarece nu avem o garanție europeană. Statele membre sunt cele care se vor ocupa și nici nu avem resurse suplimentare. Însă noi vrem să fie folosite mai bine resursele existente și trebuie să existe o obligativitate mai mare pentru statele membre. Eu n-am încredere în statele membre. Nu doar de, nu mă vă refer doar la doar statul spaniol, domnule Aspiros, ci în general. Deci mulți așteaptă ca piețele să rezolve problemele și la tineri nu se gândește nimeni. Deci, vedeți, și în țările noastre programele sunt practic minuscule dacă ne gândim la amploarea problemei. N-am încredere. Mă uit la rapoartele din 2010 și 2011, mă uit la recomandările făcute Spaniei. Șapte recomandări a făcut Consiliul. Sunt copiate, copy-paste. În 2012 au scos consultarea interlocutorilor sociali sunt copiate și au o caracteristică în comun. Niciodată nu se vorbește de șomaj, niciodată nu se vorbește de șomajul rândul tinerilor. Asta într-o țară precum Spania. Iată cu câtă sensibilitate este abordată această problemă tragică pentru Spania și pentru întreaga Uniune Europeană. Noi, parlamentele, ar trebui să ne asigurăm că statele membre uh, vor pune în practică angajamentele. Deci nu ne dorim doar retorică, deoarece această tragedie este reală. A doua întrebare. Urmările sociale ale crizei. E clară tragedia milioanelor de oameni care și-au pierdut locul de muncă, fie că e vorba de tineri, multe, mulți își pierd și locuințele. Însă asta e partea ascunsă a icebergului. Nu e vorba doar de drepturi individuale, ci și de drepturi colective. Țările supuse la restricții sunt obligate de instituțiile europene să aducă atingere unor elemente fundamentale din drepturile colective. Se schimbă relațiile de muncă, convențiile colective, sistemul de asistență sanitară. Uite, se fac uh, se profită de criză pentru a elimina anumite trăsături esențiale ale modelului social european și de aceea cred că și parlamentele naționale ar trebui să apere drepturile colective. Ar trebui să strige cum stricăm și noi aici un lucru. Comisia trebuie să garanteze valorile din Tratatul Uniunii Europene, unde se vorbește de un model de economie socială de piață, nu doar de economie de piață. Comisia a uitat că nu trebuie să uh, au uitat că trebuie să garanteze aceste drepturi sociale și eu sper să pot conta pe colaborarea cu Parlamentele Naționale în această privință. Vă mulțumim foarte mult! Revenim la Parlamentele Naționale. Domnul Chiarontopoulos, membru al Comisiei de Afaceri europene din Parlamentul Elen, în, din partea Partidului Nea Democratia, grupul PP. Aveți cuvântul timp de 3 minute. Vă mulțumesc. Da, vorbim despre Grecia. O țară aflată în centrul crizei, însă acum cred că suntem pe calea cea bună. Bineînțeles, poporul grec a trebuit să sacrifice foarte mult, șomajul întreținere foarte ridicat, cum spunea și domnul uh, Cremastinos, la tine între 15 și 24 de ani, aproape 57% din tineri sunt somași, șomaj. Să criza europeană era previzibilă. De ce spun asta? Deoarece în Uniunea Euro- Europeană a existat un precedent. Este un paradox politic. Am trecut la Uniune Monetară fără să avem o Uniune Economică, Bancară și Financiară și fără să avem o adevărată uniune politică cu apărare comună, de exemplu. Deci îmi pun întrebarea dacă suntem gata acum să îndeplinim adevărata unitate europeană. Am ratat ocazia cu tratatul de la Lisabona, ne-am temut să avem o Constituție unică, comună. Eu sper să nu ratăm și această ocazie pe care totuși ne oferă criza actuală. Chiar dacă unele state vor hotărâ să nu o ia pe acest drum. Da, discutăm astăzi despre șomaj. Aș vrea să citez una din cauzele esențiale ale șomajului, așa cum a spus dimineață colegul meu din Lituania. Au existat și paradisuri fiscale create, uneori cu o mână de lucru foarte ieftină. Deci ce putem face? În primul rând, singura soluție vine din creșterea tuturor regiunilor economice și țările mai puternice ar avea de câștigat de pe urma acestui lucru și, de asemenea, ar trebui să avem programe pentru tineri întreprinzători, să avem reduceri fiscale pentru tinerii care investesc. Și, de asemenea, Uniunea Europeană ar trebui să aibă programe de educație, de formare a tinerilor în sectoarele productive, cum ar fi noile tehnologii, turismul sau agricultura. Trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană și toate țările noastre trebuie să le ofere tuturor cetățenilor accesul la educație, la sănătate, uh, la securitate și la un loc de muncă. Dacă nu vom face toate acestea, nu mai are rost să avem Uniunea Europeană. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Acum îi dăm cuvântul doamnei Șuț Pexin, membra Comisiei de Afaceri Sociale din Camera Reprezentanților din țările de jos, din partea grupului VVD, care corespunde grupului AL de la noi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, Țările de jos sunt... E o țară cu un șomaj foarte scăzut în rândul tinerilor și e frustrant să vedem că în timpul recesiunii șomajul a, a crescut mereu în rândul tinerilor. Noi credem că e nevoie de reforme pentru a stimula creșterea economică și pentru a menține șomajul cât mai scăzut. Toată lumea ar avea de câștigat, toți cei care își caută un loc de muncă. Partidul la putere, evident, se opune acestei garanții pentru tineret. De ce? Pentru că nu guvernele creează slujbe, ci companiile. Experiența noastră cu slujbele create artificial e negativă. Nu sunt niște slujbe viabile. Scad odată ce se opresc subvențiile și credem că Uniunea Europeană ar trebui să joace un rol limitat în combaterea șomajului. Eurodeputații au întrebat care sunt bunele practici din Olanda. Ei bine, avem un set de instrumente stimulente, cu sancțiuni, în primul rând. O așteptare de patru săptămâni până, înainte de a solicita beneficii sociale a fost măsura cea mai de succes. O practică generală instituită în lege. În al doilea rând, stimulentele. Lucrează, um, să lucrezi, să urmezi ucenicii, cursuri, cu o muncă de mai puțin de 16 luni. Angajatorii plătesc, însă dacă tânărul are peste 18 ani, și guvernul oferă o anumită parte din venit. În al treilea rând, încercăm să facem legătura între educație și piața muncii, la nivel național, dar și local. Școlile trebuie să ofere acele cursuri care sunt cerute pe piața muncii. Iar guvernul asigură o intermediere între cei care caută locuri de muncă și companii nu există o garanție pentru a avea un loc de muncă în țările de jos, însă reușim totuși să menținem șomajul foarte scăzut. Ca să închei, eu cred că statele membre ar trebui să-și axeze eforturile la nivelul unde pot fi rezolvate problemele. Eu aș vrea să aud și de alte experiențe reușite uh, pentru a combate șomajul, cum au făcut alții pentru a avea succes. Noi nu credem că o astfel de garanție pentru tinere la nivel european poate soluționa situația. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uite încă o dată abuzez de privilegiul meu de președinte. Ar vrea să vă spun că în rezoluția pe care a votat-o Parlamentul European nu spunem că această garanție pentru tineret e o garanție pentru ocupare și că trebuie create din nimic locuri de muncă. Nu așa ceva am spus noi. Ansamblul măsurilor pe care le-ați identificat dumneavoastră în țările de jos sunt luate în vedere în această garanție pentru tineret, așa cum a fost formulată de comisar și așa cum dorește să o adopte președinția irlandeză la EPSCO pe 18 februarie. Eu sper că nu ne vom lansa aici într-o dezbatere inutilă. Acum, din partea Parlamentului European, doamna vicepreședinta Comisiei pentru Afaceri Sociale și Ocupare, doamna Ines Jubăr, Zubăr din Portugalia, membră a grupului GUE, Stânga Unitară Europeană. Aveți cuvântul, 3 minute. Obrigada, Sra. Presidente. Um, eu tenho ouvir o debate com atenção. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat uh, cu mare atenție tot ce s-a spus și aș dori să uh, supun uh, discuției o chestiune. Nu știu dacă mai dorește cineva să se refere la ea. Uh, Poate că reprezentanta Finlandei poate să ne mai spună ceva în acest sens. Dar aș uh, dori să ne spuneți în ce constă mai concret această garanție pentru tineri, acest proiect. Pentru că una dintre problemele cele mai grave cu care ne-am confruntat noi o reprezintă uh, contractele precare de muncă formele uh, precare de muncă. Și e o situație cu totul și cu totul dramatică, pentru că tinerii nu au uh, de ales, nu au cum să-și planifice viitorul și, de fapt, uh, mm, părinții lor care aveau drepturi nu se mai bucură de aceleași drepturi ca și părinții lor. Se pare că între timp și-au pierdut aceste drepturi. Și cred că aceasta nu ține de ocupare, de ocupare mai bună sau nu. Știm că uh, munca precară e de fapt anticamera șomajului. Șomajul vine după uh, munca, munca uh, precară. Și dacă ai un loc de muncă precar, e mult mai ușor să ajungi șomer. Deci, cred că ce trebuie să facem este să tăiem răul de la rădăcină și să combatem tocmai acest fenomen al uh, uh locurilor de muncă precare. Și acum aș dori să mă refer la stagii. Aș dori să știu dacă doriți să faceți legătura între stagii și contractele de muncă propriu-zise și care va fi garanția că aceste stagii de muncă vor putea să ducă la pregătire profesională, o pregătire care este indispensabilă și nu să fie un fel de uh, mașină uh, care se învârte non-stop, care să nu ducă la niciun fel de formă de muncă uh, până la urmă. Aș dori să ne asigurăm că acești tineri dobândesc experiență care să le permită până la urmă să aibă un loc de muncă. Aș dori de asemenea să ne spuneți ceva da, de, în legătură cu stimulentele pentru, uh, pentru angajatori, un fel de subvenție. S-a spus că se uh, acordă 700 de euro pentru, uh, pentru uh, contractele cu normă întreagă. Eu aș dori să știu dacă angajatorii au vreun fel de obligație legală după ce uh, a expirat uh, această perioadă în care primesc uh, subvenția respectivă. Există vreun fel de cerință care le este impusă ca ei să continue, pentru că dacă nu, riscul este ca după ce se creează acest mecanism de acordare de subvenții pentru locurile de muncă, uh, Uh, angajatorii uh, uh, iau subvenția și după aceea îi concediază pe cei vizați. Aș dori să dau cuvântul colegului Axel Schaeffer din partea Parlamentelor Naționale și apoi doamnei Maria Plaț. Axel, Axel Schäfer, vă cunoaștem foarte bine la Parlamentul European pentru că noi, mai vechi, vă cunoaștem pentru că ați fost euro, eurodeputat între 94 și 99 sunteți vicepreședintele uh, grupului SPD la Bundestag și faceți parte din uh, Comisia de Afaceri Europene. Vă rog, trei minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea patru puncte de remarcat. În primul rând, mi se pare foarte bine că Parlamentul European a adoptat acest uh, raport care include această cerere unei garanții pentru tineret și noi, eu cred că această responsabilitate trebuie să ne asumăm și noi, membrii parlamentarilor naționale. Acest raport, această temă ar trebui discutată la noi acasă, în parlamentele naționale. Aceasta ar fi forma cea mai eficace de colaborare pe viitor. Al doilea punct la care doresc să mă refer este următorul. Eu cred că trebuie să luptăm pentru garanții, pentru că o garanție uh, conține o responsabilitate a politicienilor. Și până la urmă discutăm de o responsabilitate a statului. Dacă ne dorim Știm foarte bine că economia nu poate fi înlocuită de intervenția statului, dar statul trebuie să intervină mai ales în situațiile critice, dramatice. Apoi, al treilea punct. La începutul acestui mileniu, Germania era desemnată, era, fi, era considerată a fi bolnavul Europei și știți foarte bine că am uh, efectuat foarte multe reforme structurale care au costat până la urmă postul de cancelar pe cei care au făcut aceste reforme. Însă, aceste reforme s-au bazat pe trei elemente. În primul rând, economisirea, pe de altă parte, însă, să investești acolo unde a fost uh, necesar, pe de altă parte, am trecut la o modificare structurală. Am avut uh, nevoie însă de această abordare trilaterală pentru că o politică de pură austeritate duce într-o spirală a sărăciei și problemele sunt agravate și nu sunt uh, rezolvate. Al patrulea punct. Știu că um, acest lucru nu revine unui parlamentar național, dar în calitatea de fost europarlamentar trebuie să spun acest lucru. Anumite uh, luptă trebuie purtată. Și am afirmat acest lucru și în Budăstagul din Germania. Mie mi s-ar părea foarte bine ca și când vine vorba de acest punct, în momentul în care se discută perspectiva viitoare bugetară a cadrului financiar viitor, Parlamentul European să spună că va refuza să accepte reduceri bugetare suplimentare. Tocmai de aceea sunt convins că o discuție nu poate fi onestă, dacă nu există, dacă nu sunt abordate și aceste puncte în cadrul colaborării între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc! Vom reveni la acest subiect în a doua parte a dezbaterilor noastre, când doamna Lope Fontanier își va prezenta raportul. Este unul dintre subiectele pe care le-am discutat pe îndelete. Acum are cuvântul doamna Maria Plaț, și după aceea colega noastră Marcica Cornelisen. Acum Maria Plaț, membra Comisiei pentru Piața Muncii din Suedia și ați face parte la Parlamentul European din PP. Vă rog, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mă refer la garanția pentru tineret, la recomandările legate de această garanție. Uh, în uh, contextul șomajului foarte ridicat în uh, rândul tinerilor din Europa. Mă bucur de faptul că Comisia încearcă să găsească o cale de ieșire din această criză și să permită tinerilor să uh, intre pe piața muncii. Mă întreb dacă recomandările însă sunt suficient de flexibile dacă această garanție se poate aplica în mod uh, adecvat uh, sistemelor foarte diferite din state membre și dacă avem și resursele necesare, dar cred că cel mai important e ca Europa să transmită un semnal în legătură cu importanța pe care o acordă um, um, um, tinerilor și uh, faptului că trebuie să-și găsească un loc de muncă. Și noi în Suedia ne-am dorit ca această propunere să nu fie diluată. Am dorit de asemenea ca punerea în aplicare acestei garanții în statele membre să uh, se efectueze. Uh, deci să se verifice uh, punerea în aplicare în cadrul deja prestabilit. Și, bineînțeles, trebuie să respectăm și rolul partenerilor sociali pe piața muncii. Mulțumim pentru această luare de poziție foarte clară. Ajungem acum la Parlamentul European și după aceea ne întoarcem la Parlamentele Naționale cu uh, domnul Roger Negri. Dar acum are cuvântul doamna Cornelison din partea verzilor din Parlamentul European și care reprezintă regatul țărilor de jos. Vă rog, aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc! De fapt, m-am uh, așezat pe un scaun care revine socialiștilor și democraților ca să schimb puțin așa peisajul. Aș dori nu să mă refer foarte mult la conținutul acestei propuneri, ci la legitimitatea democratică în semestrul european, așa cum se întâmplă adesea cu politicile pentru tineret, tinerii nu sunt foarte implicați uh, în uh, procesul de decizie în țările noastre și, de fapt, în ce privește semestrul european, nu numai tinerii, ci și Parlamentul European, Parlamentele Naționale, societatea civilă și partenerii sociali nu prea sunt implicați. Bineînțeles că avem și excepții, însă cred că această afirmație este destul de valabilă. Cred că putem face ceva totuși în cadrul existent pentru a uh, accentua atât din perspectiva Parlamentului European cât și din perspectiva Parlamentelor Naționale câteva observații. Aș dori să fac trei sugestii succinte pentru domenii pe care le vom aborda și din perspectiva Parlamentului European. În primul rând că toate statele membre în acest an ar trebui să depună aceste planuri naționale de ocupare cu o atenție sporită acordată tinerilor. Toate statele membre membre au promis să facă acest lucru în 31 ianuarie 2012 și, de fapt, niciunul nu și-a uh, ținut uh, promisiunea. Ar fi bine dacă ați încuraja guvernele dumneavoastră să-și țină promisiunile și, deci, să prezinte în acest an un plan național de ocupare. Și aceasta în cooperare cu uh, colegilor la nivel european. Uh, o a doua sugestie, ca toate statele membre să facă un efort pentru a implica societatea civilă și partenerii sociali, inclusiv organizațiile de tineret, în dezbaterea acestor programe naționale de reformă și în ce privește recomandările specifice pe țară în iunie și iulie. Vă rog să atrageți atenția guvernelor să aibă un plan de comunicare și de consultare, dacă nu au un astfel de plan, sau să organizeze la nivel de parlament uh, evenimente de acest tip. Și ajung și la a treia recomandare, respectiv ca o uh, guvern guverne, o mare parte de guverne organizează tot felul de evenimente, unele destul de novatoare și încurajează dezbaterea cu privire la programul național de reformă. În Franța există mese rotunde și în Belgia tot felul de evenimente. Există foarte multe bune practici care ar putea fi schimbate. Deci ar fi foarte bine dacă secretariatele parlamentelor naționale ar putea să schimbe idei uh, pentru a vedea felul în care parlamentele pot asocia factorii uh, implicați. Deci, în cadrul destul de rigid, să încercăm să transformăm acest proces într-unul uh, mai democratic și mai legitim. Mulțumim pentru aceste propuneri foarte concrete. Ne întoarcem acum la parlamentele naționale. Îi dau cuvântul lui Roger Negri. Din partea socialiștilor și democraților din Luxemburg. Aveți cuvântul 3 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă întreb dacă nu ar trebui să punem mai mult accentul pe economia solidară în cadrul, um, uh, în contextul șomajului la tineri. Economia socială ar putea să garanteze tinerilor un acces, uh, poate nu direct, uh, dar în al doilea pilon al pieței unice, pentru că știm uh, că uh, tinerii rămân, uh, rămân câteodată acasă la părinți și se simt excluși din, exclus din viața socială. Bineînțeles că ar trebui să găsim uh, pârghii în economia socială, deci mă întreb dacă această garanție pentru tineret nu ar putea să meargă mână în mână cu economia solidară. Dacă alte măsuri sau alte programe nu uh, ating rezultatul scontat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Aș dori acum să dau cuvântul uh, celor care fac parte din prezidiu, să văd dacă dorește cineva să tragă concluziile acestui dezbateri și să dea răspunsuri la întrebări. Eu am câteva. Doamna Filatov, văd că se înscrie, îi dau cuvântul, pentru că s-a înscris prima. Mai dorește cineva să ia cuvântul, Oale Christensen? Și dumneavoastră? Acum e momentul. Deci, patru persoane scrise, două minute. Doamna Filatov acum. Puheenjohtaja, ihan näihin kysymyksiin, joita tässä... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru a răspunde la întrebările care mi-au fost adresate. E adevărat că Într-adevăr, tinerii sunt amenințați de flagelul contractelor pe termen scurt, dar cred că e mai bine să lucrezi pe termen scurt sau pe termen determinat decât deloc. Când un tânăr uh, se hotărăște să-și creeze propria afacere, e foarte bine. Chiar dacă uh, Uh, situația pe ansamblu e foarte bună, mai rămân foarte multe persoane vulnerabile. Chiar dacă sunt locuri de muncă disponibile, nu doar tinerii primesc locuri de muncă pentru că nu au suficientă experiență, nu au pregătirea necesară, nu au uh, carnetul de adrese necesar și astfel, chiar dacă obțin contracte pe durată determinată, reușesc să ajungă pe piața muncii. Apoi a mai fost o întrebare în legătură cu uh, uh, integrarea tinerilor pe piața muncii. Ce am făcut noi în Finlanda? Prin această garanție pentru tineret am uh, avut consultări cu factorii implicați, mai ales cu tinerii pe Facebook și pe alte rețele sociale. I-am întrebat pe tineri pur și simplu ce își doreau și provocarea suplimentară acum e să menținem uh, acest uh, dialog. Pentru că nu adulții uh, trebuie să le spună tinerilor ce să facă. Trebuie să știm care e viitorul pe care și-l doresc uh, tinerii. Și aici intervin serviciile de consiliere. Întrebarea cea mai importantă o reprezintă politica generală de ocupare. Cum să creăm noi locuri de muncă? Mulțumesc, o să alternăm. Ole Christensen și după aceea revenim la experții noștri. Mulțumesc! Avem un exemplu, Finlanda ne-a dat un exemplu excelent, tinerilor li se cere părerea. E foarte, foarte important, cred eu. Aș dori să mă refer la două lor de poziție care au intervenit în dezbatere. Dacă nu mă înșel, reprezentantul țărilor de jos a spus că autoritățile publice nu creează locuri de muncă, nu aceasta este menirea lor. Și pe de altă parte, colegul din Luxemburg a spus că uh, ar trebui ca autoritățile să facă ceva pentru a-i ocupa pe tineri. Cred că, într-adevăr, trebuie să ajungem la un echilibru, trebuie să de, le dăm de lucru uh, tinerilor pentru ca uh, să nu avem de-a face cu mai multe generații ratate. Uh, provocarea cea mai importantă e provocarea democratică pentru Europa. Există prea multe persoane în vârstă față de tineri, dar dacă nu le dăm de lucru tinerilor, ei vor fi o generație irosită. Deci, cred că dacă avem această combinație, atunci autoritățile publice trebuie să îi ocupe, să le dea de lucru tinerilor, pentru ca ei să fie gata pe viitor să uh, presteze. De fapt, nu e o problemă doar de investiție la nivel european, ci ca fiecare stat membru să acționeze pentru ca investiția în tineri să uh, genereze cu adevărat valoare adăugată. Mulțumesc. Uh, colegul Aspiros Fila are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să fac câteva observații generale. Europa reprezintă o realitate foarte diversă. Fiecare stat membru are societatea sa economică, culturală, istoria, punctele sale forte, punctele mai slabe. Eu vin din țara Bașcilor. La noi rata șomajului e de e cu 30% mai uh, mică decât în restul uh, Spaniei. Deci, iată, realitatea este foarte diferită. Fiecare vine cu povestea sa și cu trecutul său. Apoi, s-a spus, uh, șomajul o altă situație la nivel național, șomajul e de 50% în Spania, e o situație insuportabilă, trebuie să facem ceva. Înțeleg uh, ce se spune, înțeleg pe colegii care spun că trebuie să susținem economia reală, dar aș dori să vă mai pun o întrebare. În ce constă economia reală? Când guvernul meu, de exemplu, hotărăște să uh, construiască o autostradă, e vorba de economie reală sau de economie fictivă? Iată uh, tipul de întrebări la care să răspundem. Și apoi mai avem totuși o marjă de manevră și aici cred că ne putem pune de acord. Domnul Sercas, uh, domnule Sercas, uh, Spania se află în situația pe care o cunoașteți foarte bine depunem eforturi imense ca să ieșim la liman. Partidul pe care îl reprezint eu aici nu și-a respectat uh, programul electoral, creștem impozitele, contrar filozofiei noastre economice, luăm măsuri uh, în pripă pur și simplu pentru a uh, regăsi credibilitatea oamenilor și să reducem deficitul. Dorim să redevenim solvabili și credibili și să restabilim încrederea investitorilor în, în Spania din Europa și din lumea întreagă. Și eu sunt convins că până la urmă, la sfârșitul uh, tunelului, la capătul tunelului, ne așteaptă creșterea și ocuparea. Avem 300.000 de, mii de uh, angajați în uh, mm, IMM-uri în țările noastre, în țara noastră, dar majoritatea au mai puțin de 40 de ani. Deci există o legătură foarte clară în, uh, între vârstă și sectorul economiei sociale. Apoi, încă o observație. Uh, Criza financiară se spune că e la originea tuturor uh, răului uh, cu care ne confruntăm. E adevărat, dar există întreprinderi care nu uh, au um, suficiente fonduri la dispoziție, dar care trebuie să dea faliment pentru că creditorii nu le acordă banii la timp lumea se schimbă, lumea s-a schimbat datorită globalizării, datorită noilor tehnologii care influențează piața muncii. Încă avem foarte multe de făcut și mulțumesc și domnului Christensen care de două ori a reamintit ceva ce nu prea este menționat. Problema demografiei, a îmbătrânirii populației, a Europei fără viitor, e o problemă cu care se confruntă multe țări, nu doar Spania. E vorba de o adevărată sinucidere demografică și nu doar ocuparea va fi ocupată, ci întreaga structură de bunăstare. Și eu cred că ar trebui să ne punem deja această problemă, deoarece efectele politicilor active sau proactive în favoarea natalității nu se vor face simțite imediat. Dacă Europa vrea să existe și să aibă un viitor, trebuie să se schimbe. Vă mulțumesc. Euh, merci. Je vais maintenant donner la, la parole à notre rapportrice. Da cuvântul raportoarei noastre acum cu privire la, șomaj, la, la ocuparea în rândul tinerilor, doamna Zrifleska și după aceea concluziile. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După cum am văzut, dezbaterea de astăzi ne-a demonstrat că fără să colaborăm cu parlamentele naționale, nu putem schimba situația tinerilor de pe piața muncii. Cooperarea cu parlamentele naționale este una vitală și aș dori să mulțumesc uh, tuturor pentru intervențiile uh, foarte interesante și, în mod special, aș dori să mulțumesc doamnei din Finlanda. Îmi place această idee a uh, cardului de șanse îmi place ideea unei prime de 700 de euro pe lună plătite societăților, întreprinderilor pe o perioadă de 10 luni. Comisia pentru ocupare și aspecte sociale, sper, doamnă Perez, că va putea adopta un document care nu va sfârși undeva pe un raft prăfuit. Sper, drept urmare, că vom avea un uh, document care va reprezenta o adevărată uh, modificare a vieții cotidiane a tinerilor europeni. Cu toții ne dorim ca tinerii să muncească, să aibă locuri de muncă. Nimeni nu-și dorește să avem o generație pierdută, ci ne dorim ca, ca tinerii să aibă o viață plină de oportunități și cât mai interesantă. Și sper că vom putea ajunge la un compromis din acest punct de vedere. Apreciez și cele spuse de Ines Suber. Dumnei s-a referit la la pericolul ca tinerii să fie abuzați de angajatori, de pericolul ca tinerilor să le fie impuse contracte dubioase. Pe baza propriei mele experiențe, pot să vă spun că forțarea angajaților să uh, preia stagiarii ar putea avea efecte adverse față de cele intenționate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie concluzia aș vrea și eu să fac șase observații. În primul rând, începem să vorbim mult despre riscurile unei uh, generații pierdute din cauza acestui fenomen. Uniunea Europeană acordă mare atenție obiectivelor de durabilitate. Și în franceză, cuvântul sustainabilitate, durabilitate e tradus greșit, da, trebuie într-adevăr să luptăm împotriva risipei uh, din punct de vedere ecologic, dar și din punct de vedere uman. Deci dacă nu vom face nimic societățile noastre vor avea mult de suferit, societăți care de altfel sunt pe cale de a îmbătrâni. Deci noi trebuie să fim acolo unde e nevoie de noi pentru a face față provocărilor uh, globalizării. Marii noștri experți ne spun pe ce cale trebuie să o luăm. Pe calea inovării Inovarea e întotdeauna citată ca fiind o primă cale uh, de urmat. Și dacă într-adevăr mizăm pe inovare, cine alții vor putea face față acestei provocări uh, mai bine decât tinerii? Știm foarte bine că prima sursă de inovare, da, bineînțeles și bătrânii înțelepți au multe idei, însă tinerile talente contează foarte mult. Și capacitatea lor de a inova e esențială. Dacă nu facem asta din generozitate față de tine, să o facem măcar din egoism. Cele mai bune capacități de a crea plus valoare în Uniunea Europeană pentru a o redistribui vine de la tineri care trebuie să aibă un loc de muncă și ajung la cea de-a doua observație. Și fac legătura cu ce spunea domnul Bacher din țările de jos, referitor la faptul că trebuie să evităm abandonul școlar. Da, e una din caracteristicile despre care vorbim mult. Și anume propastia între cei care nu au calificări pe de o parte, uh, care e o adevărată provocare. Și vorbeam despre tine odată cu un comisar, vorbeam despre talentul tinerilor, despre capacitatea lor de a inova și îmi spunea, e bine, dar nu-ți calificați tinerii ăștia. Ei, nu-ți calificați pentru că noi nu asigurăm trecerea așa cum trebuie de la sistemul de învățământ la ucenicie și la locurile de muncă. Și nu putem spune că toți șomerii de azi n-au calificări. E unul din punctele pe care ați vrut să le abordăm atunci când rezoluție am spus că trebuie să acordăm atenție tinerilor până la 30 de ani, deci după ce părăsesc sistemul de învățământ. După ce ies din sistemul de învățământ, vedem ce se întâmplă în Spania și nu doar în Spania. Sunt tineri, diplomați, tineri care au diplome superioare și nu-și găsesc un loc de muncă. Deci cum deschidem noi piața muncii acestor tineri? Și mă refer la ceea ce spunea colegul nostru din Grecia, Kermastinos, niște cifre pe care le-am și de la Jagă la Rozier. Cu toții știți lucrările în legătură cu piețele financiare. Domnul la Rozier E îngrijorat de faptul că atunci când ne uităm la piața muncii, vedem că cei care acum sunt muncitori cu o diplomă uh, sub nivelul secundar, care au un loc de muncă în Germania, reprezintă 16% din piață. Deci 16% din lucrătorii din Germania au o diplomă inferioară nivelului secundar. În Grecia cifra e de 70%, iar în Portugalia de 46%. Chiar și acolo unde vorbim de calificări uh, joase, să zic așa, diplomele contează foarte mult. O altă observație, referitor la ce spunea doamna Cornelison, în legătură cu miza pe care au statele membre de a oferi niște uh, planuri pentru ocupare. E ceva esențial și ar trebui să fie principalul subiect al discuției noastre. Dacă noi credem că această coordonare exante are un rost, dacă noi credem că ceea ce gândim la, la nivel european e important, dacă vrem ca ocuparea să fie o prioritate și ajung la ce spunea doamna Cora, nu e suficient să ne gândim doar la creștere și investiții, trebuie să vrem să facem din ocupare o prioritate. Bine, pentru asta fiecare stat nu trebuie să spună doar cum va crea creștere, ci cum va uh, aborda problema ocupării. Iar atunci când Comisia definește recomandările specifice, nu se limitează doar la felul în care statele vor organiza disciplina bugetară, nu. Uh, trebuie trase toate sforurile pentru a ajunge la acel echilibru menționat de Axel Schiffer între economiile de investiție și reformele structurale, pentru ca asta să se creeze într-adevăr locuri de muncă. Și asta a reușit comisarul Andor în analiza anuală de creștere. Obiectivele statelor membre privind tineretul ar trebui să fie înscrise în programele naționale – și ajung la cel de-al patrulea comentariu, care are de-a face cu colega noastră din Bundesrat, Margit Conrad. E vorba de strategiile care creează locuri de muncă sau nu. Colegii eurodeputați știu, de pe, știu pe de rost asta, eu spun la fiecare ședință, îmi cer scuze pentru asta de altfel, însă Dacă observăm în mod obiectiv evoluția economiei europene dinainte de criză, suntem obligați să spunem că o simplă strategie de creștere, de ocupare, chiar și de investiții pentru a avea o creștere ecologică nu e suficientă pentru a ne rezolva problemele de ocupare. Și am ca dovadă următorul lucru. În cei 10 ani de dinainte de criză am avut o creștere cam de 2%. Ni s-a spus întotdeauna că uh, acesta era pragul pentru a crea locuri de muncă. Ei bine, chiar și în acea perioadă nu am creat numărul de locuri de muncă uh, necesare. Deci, în aceste condiții ar trebui să ne servim de instrumentele pe care le avem prin tratatul de la Lisabona și pe care nu le folosim deloc. Nimeni nu le folosește. Mă refer mai ales la articolul 9, care stipulează uh, că atunci când Uniunea Europeană pune în practică o politică, indiferent de natura ei, trebuie să vadă care este impactul acesteia în domeniul social și al creării de locuri de muncă. Să studiezi impactul nu înseamnă să faci doar o, o, un studiu de impact uh, la un cabinet uh, de consiliere. Nu, trebuie să analizezi într-adevăr impactul real al acelei politici și ajung la cel de-al cincilea comentariu. Așa cum au spus și alți colegi. Am și eu un vis. Poate că în ceea ce vrește garanția pentru tineret, poate vom putea face ce au făcut unele parlamente naționale cu taxa pe tranzacțiile financiare. A fost o inițiativă europeană care a constituit o punte pentru ceea ce s-a întâmplat în parlamentele naționale. Dacă vă uitați la ce se întâmplă cu garanția pentru tineret, ea există în Finlanda, există niște experiențe și în Austria, în Luxemburg, Iată, și în Franța, cu acest contrat de generațion, stabilit de ministra pentru ocupare. Deci am putea avea inițiative în fiecare stat membru pentru a sprijini o astfel de garanție și pentru a determina guvernele să facă asta. Și în acest domeniu sper că în timpul președinției irlandeze să uh, ajungem la o înțelegere pozitivă la Consiliul EBSCO. În ultimul rând, aș vrea să mă refer la ce a spus colega noastră din Suedia. Să nu diluăm, să nu atenuăm uh, propunerea actuală. Ca și dumneavoastră am convingerea că propunerea făcută de comisie e un bun compromis. Uh, E un compromis deoarece trebuie să mergem mai departe pentru a ne gândi la un mecanism european. Însă ceea ce avem acum pe masă ar trebui să fie acceptat de toată lumea. Inclusiv, și o spun răspicat, inclusiv să acceptăm ideea că această garanție pentru tineret trebuie pusă în practică în acel termen de patru luni când tinerii se află în situația de a face apel la garanție. Și referitor la experiența finlandeză, ați văzut cât de important este acest termen de patru luni, deoarece timp de patru luni acest tânăr trebuie, uh, trebuie să fie din nou introdus în sistem înainte ca el să renunțe. Dacă într-adevăr suntem serioși, trebuie să avem un termen de 4 luni, nici de 5, nici de 6 luni, ci de 4 luni. Și sper ca pe această bază să putem continua lucrările noastre împreună și sper ca impulsul pe care vrem să-l dăm acestei priorități să devină realitate. Și sper ca și cei care dețin fondurile mari, uh, cei care sunt mari finanțatori, ce deci ar trebui să țină cont de uh, importanța acestei uh, inițiative. Eu le mulțumesc acum tuturor celor care au intervenit, experților de la Parlamentul European și din Parlamentele Naționale. Cred că meritați aplauzele noastre. Vă rog să părăsiți prezidiul, deoarece trebuie să organizăm acum lucrările pentru cea de-a doua parte a reuniunii noastre când vom discuta despre impactul crizei. Mulțumesc!

Ok, si vous voulez bien... Euh, Dacă sunteți de acord, dragi colegi, ar trebui să luați loc după această mică pauză. Vom discuta acum despre un subiect esențial, și anume impactul social al programelor de ajustare economice din țările membre care întâmpină dificultăți financiare. Pentru această dezbatere Vom avea un grup alcătuit din trei colegi, doi provin din Parlamentele Naționale, în primul rând președintele Comisiei pentru Securitate Națională și Muncă din Parlamentul Portugaliei, domnul Canavaro, și vicepreședintele Comisiei de Afaceri Sociale din Parlamentul Letoniei, domnul Azeiradas. Sigur am pronunțat greșit. Și din partea Parlamentului European, colega noastră Veronica Lope Fontane, care a fost uh, raportare la analiza anuală de creștere de anul de 2012. Nu voi vorbi foarte mult acum în introducere, vă voi reaminti doar importanța acestui subiect. E important ca cei care se ocupă de ocupare, și afaceri sociale să fie și ei auziți, mai ales acum când uh, economiștii vorbesc despre acești multiplicatori. Știm că nu avem aici un efect uh, multiplicator de creștere, ci avem o multiplicare a consecințelor sociale, avem o degradare a situației uh, locurilor de muncă. Despre asta este vorba, de fapt. Și când începem să privim în față realitatea, când vedem că o serie întreagă din cetățenii noștri practic se simt uh, lăsați de izbeliște, deci eu cred că a venit momentul să ne ocupăm de toate acestea. Acum le voi da cuvântul celor trei parlamentari experți deci, în primul rând, domnului José Manuel Canavaro, timp de 10 minute. Vă reamintesc că dumnealui este președintele Comisiei pentru Securitate Socială și Muncă din Parlamentul Portugalia. Aveți cuvântul. Uh, je vous adresse mes compliments, Madame la Présidente. Uh, alors, să salut au... Aș dori să vă felicit, doamnă președinte. Îi salut și pe colegii din această dezbatere și pe toți cei prezenți în sală. Acum o să vorbesc în portugheză. Falar sobre o impacto social dos processos de ajustamento financeiro e orçamental, designadamente o caso português, é um. Din punctul de vedere al procedurilor de consolidare bugetară, am văzut că acest lucru în Portugalia aduce la uh, o provocare majoră. Eu sunt președintele unei comisii parlamentare, dar sunt și un reprezentant al unui partid care sprijină politicile actuale ale guvernului portughez. Voi încerca să fiu cu toate acestea cât mai imparțial. Literatura de specialitate și diferite studii de specialitate ne arată foarte clar că toate măsurile bugetare până la urmă au un impact social. Este foarte greu să treci la o ajustare fără să pierzi cumva uh, bunăstarea socială. Costurile politice, desigur, sunt imense. În anul 2011, guvernul a semnat un guvern cu un, uh, un acord cu FMI și cu Comisia Europeană în care se regăseau și niște indicatori uh, generali uh, care descriau efectele negative asupra populației. Portugalia a depus eforturi uriașe în încercarea de consolidare bugetară, eforturi recunoscute pe plan internațional de instituțiile care ne ajută din punct de vedere financiar, dar aceste eforturi au fost uh, recunoscute și de piețele financiare. Continuăm acum acest program de austeritate, considerat de unii necesar, considerat de alții ca având uh, efecte negative, chiar dacă este necesar. Ce se întâmplă în acest moment este că ne concentrăm cu o rata șomajului tot mai mare. Rata șomajului a crescut cu 5% în comparație cu momentul în care am semnat acordul din anul 2011. De asemenea, um, rata șomajului între tineri este mai mare cu 1,5% decât rata șomajului pe termen lung. Deci, situația s-a agravat uh, în comparație cu momentul în care am început să punem în aplicare aceste măsuri de ajustare economică. Din punctul de vedere al indicatorilor uh, sociale, am văzut că efectul asupra familiilor, asupra drepturilor uh, muncii sunt, uh, sunt importante. Guvernul portughez a încercat să discute cu partenerii sociali pentru a ajunge la noi acorduri pe piața muncii. Am încercat să ajungem la un acord, mai ales cu sindicatele orientate mai înspre stânga și am ajuns la un acord sprijinit și de aripa stângă uh, politică din Parlamentul European. Tocmai pentru a ușura acest proces de, de trecere, de tranziție și pentru angajatori. Am încercat de asemenea ca măsurile să fie cât mai uh, dinamice. Tinerii să fie ajutați de comunitățile locale să se bucură de un sprijin uh, social din partea instituțiilor naționale. Am încercat să promovăm diferite stagii și să îi ajutăm să obțină locuri de muncă. Tocmai de, tocmai de aceea am încercat să combatem și șomajul pe termen lung. În ultimii ani am încercat de asemenea să combatem efectele austerității. și să combatem efectele imediate cu care se confrunt, confruntă populația, mai ales persoanele cele mai vulnerabile care luptă pentru supraviețuire, oameni care au un venit sub media uh, națională. Este vorba de persoane care uh, Um, nu pot găsi alimente, care nu pot merge la școală datorită problemelor financiare cu care se confruntă. Pe de altă parte, am încercat să abordăm problemele ridicate de datoria familială, să sprijinim familiile în momentul în care își renegociază datoriile pe care le au la bănci, cheltu- cheltuielile publice pentru anul 2014 au fost reduse, chiar dacă acest lucru aduce cu sine dificultăți uh, sociale. Încercăm totuși să absorbim șocurile aduse de aceste măsuri. În acest moment redactăm o serie de măsuri uh, directe și indirecte, tocmai pentru a reduce impactul social a măsurilor de ajustare economică. Și de asemenea, punem accentul pe comunicarea mai bună a acestor uh, măsuri. Există o solidaritate între instituții pe plan social și pe planul familial. Toate aceste caracteristici ne ajută în eforturile noastre și ne ajută să împărtășim toată această problemă și prin această împărtășire a efectelor chiar dacă societatea portugheză este una mică, este una foarte interconectată care ajută la uh, absorția mai bună a acestor efecte negative. Cred că am reușit să rezistăm împreună și să depășim împreună aceste probleme. Știu foarte bine că problemele majore, pentru rezolvarea unor probleme majore, avem nevoie de mai mult timp. Oricum, am realizat deja foarte multe lucruri și uh, eforturile poporului uh, portughez ar trebui să fie recunoscute de către partenerii noștri europeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum aș dori să dau cuvântul colegului Harfields Azeradens vicepreședintele Comisiei de Afaceri Sociale și de Ocupare din Parlamentul Leton aveți cuvântul timp de 10 minute. Mulțumesc! Înainte de a mă referi la situația din uh, Letonia și la soluțiile noastre, aș dori să mulțumesc, în primul rând, uh, președintei pentru alegerea primei teme pe care am uh, abordat-o. E adevărat că uh, poziția noastră înainte era mai rezervată, dar dezbaterea de astăzi ne-a făcut să ne schimbăm uh, poziția și poate că vom reuși să schimbăm și poziția guvernului până la urmă. Dragi colegi, mă onorează să particip la uh, evenimentele uh, acestei săptămâni și, de asemenea, mă bucur și să reprezint Parlamentul Leton și să vă vorbesc și despre experiența letonă în uh, combaterea, în lupta cu criza economică și financiară. Istoria, performanțele Letoniei au fost atât laudate cât și criticate în ultimile uh, săptămâni, deci în uh, discursul meu o să încerc să vă prezint concluziile mele personale și uh, să vă prezint și felul în care am uh, ajuns noi aici. Între 2008 și 2011 uh, PIB-ul a crescut foarte mult, am ajuns la o creștere economică uh, foarte mare. <clears throat> În acest sens, ă, societatea letonă a acceptat programul elaborat de către guvernul leton în, ă, <clears throat> împreună cu ă, finanțatori internaționali dar pentru acordarea fondurilor respective, condițiile au fost măsuri foarte nepopulare. În uh, concluzie, însă, uh, conturile noastre au fost uh, echilibrate și s-a recâștigat, s-a redobândit încrederea partenerilor internaționali și a finanțatorilor internaționali. Cel mai important în gestiunea crizei a fost sprijinul oferit de către Uniunea Europeană prin fondurile structurale. Letonia a învățat din uh, experiența acumulată în timpul crizei să folosească mai bine, uh, să cheltuiască mai bine fondurile europene pentru uh, pregătirea uh, forței sale de, uh, de, de lucru. Dar, bineînțeles că din aceste măsuri, aceste programe de austeritate au apărut tot felul de uh, probleme, felul în care situația economică individuală a fost uh, a fost afectată, de asemenea și uh, societatea în ansamblul ei. Uh, s-a, dus la, s-a ajuns la o reducere a salariilor și venitul mediu uh, între 2008 și 2010, venitul mediu pe gospodărie a scăzut cu 28% două pături ale populației au fost mai ales uh, afectate, tinerii uh, cu vârsta până la 24 de ani și uh, persoanele um, mai în vârstă, peste 64 de ani. Pentru a contracara efectele negative, plasa noastră de siguranță socială și-a dovedit utilitatea prin măsurile de urgență adoptate în această perioadă. Împreună cu autoritățile locale, cu municipalitățile, am um, am uh, asigurat uh, asistență uh, medicală, socială și un venit minim pentru cel puțin un membru al familiei. De asemenea, am organizat și uh, activități sociale remunerate în primării, de exemplu, și am, uh, de asemenea, am uh, lansat și un program de formare uh, profesională. de, în urma acestor măsuri, persoanele respective au reușit să își uh, mențină veniturile. Transferurile sociale din timpul crizei a, uh, au înjumătățit riscul uh, de sărăcie. În timpul crizei, rata șomajului a dus la o emigrație masivă din mai multe motive, mai bine de 10% din populația letonă uh, au plecat în căutarea unui loc de muncă în străinătate. Letonia consideră că programul său de stimulare acestor persoane să se reîntoarcă ca fiind o uh, măsură crucială pentru politica sa actuală. Între 2009 și 2011 șomajul persoanelor active a fost foarte ridicat, dar uh, acum ne confruntăm cu un alt fenomen, uh, sărăcia celor care uh, lucrează, pentru că 30 până la 40% din populație beneficiază de venit, un venit minim, ceea ce ne arată că criza a avut efecte concrete, efecte foarte dureroase asupra societății noastre și putem încă vorbi despre fenomene precum excluziunea socială. Împreună cu guvernul, vom continua și în acest an uh, să uh, reducem, uh, să încercăm să combatem sărăcia angajaților. Mă gândesc mai ales la familiile cu copii. Copii care trebuie să meargă la școală și să dobândească bune practici prin cooperarea la nivel european. Cred că mm, forumul nostru de astăzi este o ocazie bună de a avea un schimb de vederi în legătură cu felul în care ar trebui să continuăm să combatem sărăcia și alte uh, probleme sociale. În programul nostru de dezvoltare socială 2013-2020, sper că vom uh, avea programe naționale de reformă de succes. Încercăm, de exemplu, să uh, facem uh, tranziția uh, în ce privește povara fiscală. De asemenea, combaterea economiei gri, un alt fenomen foarte greu de combătut. E adevărat că uh, soluționarea problemelor sociale, o problemă de mare actualitate în 2012, va persista și în 2013. Recomandările specifice pentru Letonia s-au tradus într-o serie de măsuri pentru ca țara noastră să combată uh, sărăcia, excluziunea socială și să promoveze uh, asistența socială. Cred că e foarte important ca parlamentele naționale să fie asociate la, pro, la procesul de luare de decizie pentru a se asigura legitimitatea uh, democratică și răspunderea pentru deciziile adoptate. Provocarea cea mai mare pentru semestrul european e să îmbunătățească, să încurajeze sinergiile între ocupare, uh, politicile economice, sociale și financiare, astfel încât persoana umană, ființa umană, elementul cel mai important pentru noi să nu uh, fie dată uitării. Politicienii ar trebui să țină cont de faptul că sărăcia și șomajul nu pot fi soluționate peste noapte. Uh, numărul de locuri de muncă create depinde de o varietate de uh, parametri economici ar trebui să încurajăm participarea cât mai activă pe piața muncii și de asemenea să avem programe de formare pentru locuri de muncă cu perspective de angajare. De asemenea, ar trebui să uh, încercăm să folosim sisteme inovatoare, de exemplu, uh, sistemul de uh, cote la locul de muncă și așa mai departe. E adevărat că e nevoie de timp pentru ca roadele eforturilor noastre să fie vizibile. De asemenea, evaluările de impact sunt tot mai importante, mai ales acolo unde sunt foarte puține fonduri. Ehm, trebuie ca banii disponibili să fie folosiți cât mai, să fie cheltuiți cât mai eficient cu putință. În timpul crizei și după criză, trebuie să ne asigurăm, când există cerere pentru uh, asistență socială, trebuie să încercăm totuși să ne asigurăm că bugetul social nu crește disproporționat. În uh, studiile demonstrează că în perioada de după criză uh, bugetele sociale cresc și vom folosi rezultatele acestor studii pentru a ne ajusta politicile. În timpul crizei s-au făcut uh, ameliorări în ce privește politicile noastre, ceea ce ne uh, dă speranțe pentru viitor, pentru că putem să stabilim ținte mai ambițioase în ce privește bunăstarea cetățenilor. cred că ar trebui să uh, nu uităm lecțiile din timpul crizei, ar trebui să avem bune, schimburi de bune practici, nu ar trebui să uh, ne culcăm pe lauri. Ar trebui să depunem eforturi pentru a-i uh, încuraja pe cei plecați să se întoarcă în țara noastră și pentru ca ei să-și redobândească încrederea în viitor. Vă mulțumim foarte mult pentru această mărturie concretă a eforturilor întreprise de țara dumneavoastră. Acum uh, va interveni ultimul nostru parlamentar expert, Veronica Lope Fontanier, raportoare pentru Parlament pentru semestrul european de coordonare a politicilor economice. Va fi vorba de analiza anuală de creștere pe 2013. Aveți cu cuvântul. Vă mulțumesc. Într-adevăr, Săptămâna trecută a fost adoptat raportul Comisiei de Ocupare privind semestrul european. Și trebuie să vă spun că s-a adoptat cu o majoritate largă. Am sprijinit cele puncte prioritare. Nevoia de a îndeplini obiectivele din strategia 2020, cum să creăm uh, locuri de muncă prin reforme structurale, soluții pentru șomajul în rândul tinerilor, despre care s-a vorbit mult în această după-amiază, reforma piețelor muncii atunci când e necesară, nevoia de a investi în educație și formare, obiectivul de a garanta servicii publice de calitate și de a combate sărăcia și excluziunea socială. Și de asemenea s-a discutat și cred că s-a obținut o redactare uh, corectă a textului în legătură cu consolidarea bugetară. Și acesta este elementul despre care vreau să vorbesc mai pe larg, deoarece cred că este foarte important, așa cum au spus și dumneavoastră, are o mare importanță asupra impactului social al, al programelor sociale. A avut loc o dezbatere aprofundată în legătură cu programele de ajustare din statele membre, în legătură cu rezultatele și consecințele avute. Există poziții foarte diferite unii își doresc o consolidare bugetară puternică, dincolo de orice considerente, iar alții uh, cred că ar trebui crescut, uh, crescute radical uh, cheltuielile. Și, bineînțeles, există și poziții de mijloc, de toate felurile și aici am încercat noi să ne plasăm raportul. Criza ne-a obligat la niște ajustări uh, bugetare dure pentru a asigura viabilitatea finanțelor publice în 2009-2010. Deficitul bugetar în zona euro era de peste 6% din PIB. Datoria publică a Uniunii Europene a crescut de la 60 la 90%. Pe de altă parte, trebuie să soluționăm problema crizei datoriilor suverane creată de mm, fracturile din zona euro și de probleme legate de datorile suverane. A fost nevoie de niște programe de ajustare foarte agresive, de niște sacrificii dure din partea cetățenilor. Cetățeni cărora nu li se poate cere mai mult. În mai multe state membre s-a ajuns practic la limita suportabilului și la limita viabilității sociale șomajul în euro a ajuns la 11,8%, iar în unele țări, cum e și cazul țării mele, Spania, cifra e de 26%. E gravă mai ales situația tinerilor despre care tocmai am vorbit. Peste 1 din 5 tineri e în șomaj în Uniunea Europeană, 22,8% mai exact, iar în unele state membre cifra depășește 50%. Deci e o situație care nu are cum să dureze. Situația muncii s-a rădățit și mai mult în 2012, iar previziunile pentru 2013 sunt pesimiste. Segmentarea pieței muncii a crescut, șomajul pe termen lung a ajuns la un nivel alarmant, veniturile medii ale familiilor se reduc în multe state membre. Indicatorii arată de asemenea o tendință de crearea unor inegalități crescute, există riscul apariției sărăciei, există riscul unei polarizări sociale în numeroase state membre. E o situație tragică Însă, din fericire, situația crizei începe să se îmbunătățească, consolidarea bugetară a jucat un rol important. Ar trebui să ne gândim dacă trebuie să mai insistăm atât de mult cu eforturile de consolidare bugetară sau dacă nu cumva e posibil să aplicăm o rețetă mai puțin agresivă. Până acum bolnavul a primit o terapie de șoc, însă poate că acum, pentru ca el să se însănătoșească, ar trebui să schimbăm terapia. În următoarele luni va fi greu. Economia încă e slabă, iar impactul social al crizei e foarte dur. Previziunile arată că Uniunea Europeană va recupera creșterea treptată în 2013, recuperarea va fi mai robustă însă în anul 2014. Însă previziunile sunt uh, inegale de la o țară la alta, sunt mai negative pentru țările care trec prin procese de consolidare bugetară substanțială, mai ales uh, sunt aceleași țări în care a crescut foarte mult șomajul și s-au deteriorat indicatorii sociali. În momentul de față, când stabilitatea financiară s-a îmbunătățit mult, deși încă există riscuri importante, deci nu putem să ne relaxăm. Acum, prioritatea ar trebui să fie creșterea și ocuparea. Trebuie revizuite politicile noastre economice și e important să găsim un echilibru adecvat între consolidarea bugetară și măsurile economice pe de-o parte și politica socială și măsurile de creștere și ocupare pe de altă parte. Trebuie să continuăm programele de coordonare bugetară pentru a reduce deficitele existente și pentru a reduce nivelul ridicat de datorii, asta pentru a asigura viabilitatea finanțelor publice, însă trebuie să o facem în mod diferențiat, proporționat și să încurajăm creșterea. Acesta este documentul pe care l-am aprobat în Comisia de Ocupare. Deci am spus că trebuie menținută consolidarea bugetară, însă trebuie să facă mod diferențiat și proporționat pentru a asigura o recuperare a economiei și pentru a crea locuri de muncă. Ritmul consolidării trebuie să fie diferit de la o țară la alta, în funcție de spațiul lor fiscal. E clar că o țară cu o dotărie acumulată care reprezintă peste 100% din PIB, nu are o marjă mare pentru a duce la bun sfârșit politici bugetare expansive, deoarece trebuie să plătească dobânzi la datoria respectivă și e prea costisitor, nu-și permite alte costuri. Pe de altă parte, cele țări care au un nivel scăzut de datorie pot aplica astfel de politici, mai ales pe vreme de criză. E important să ne dăm seama că nu există o rețetă unică pentru toți. De asemenea, nu avem cum să renunțăm la garantarea viabilității conturilor noastre publice, însă consolidarea bugetară nu trebuie să pună în pericol potențialul de creștere și de ocupare. Nu trebuie să crească sărăcia sau excluziunea socială nu trebuie să împiedice accesul la niște servicii publice de calitate. Și ceva foarte relevant, mai ales pentru țările aflate în recesiune sau care au indici de creștere ă, limitată. Sau țări care au făcut și fac eforturi pentru a face ordine în conturile lor publice. Pentru aceste țări e important să aibă mai multă flexibilitate în ritmul lor de consolidare bugetară. Vă mulțumesc! beaucoup, euh, Vă mulțumesc, dragi colegi. Am încheiat cu prezentările de la început. Cinci persoane s-au înscris la cuvânt deocamdată. O să mai avem puțin timp. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, sunteți bineveniți. Trebuie să completați documentul alb. Acum va lua cuvântul baroana McCartan din camera lor, zilor, după care domnul Pupachi. Madam Chairman. Vă mulțumesc. până să am prezentarea din Letonia, începusem să mă tot deprim. Mi-am dat seama că despre asta trebuia să vorbim. Ei chiar au avut o problemă reală și au hotărât să ia niște măsuri dure și nu e ușor să o faci. Știu că e mai ușor să o faci când au o populație relativă, puțin numeroasă, însă ei nu știu, au, și-au concentrat eforturile individuale asupra uh, soluționării acestei probleme. În Marea Britanie, problema e că noi ne gândim că tinerii ar trebui să lucreze cândva. Se pare că, din păcate, în Marea Britanie nu mai există convingerea că și studenții, de exemplu, ar trebui să lucreze sâmbătă. Directorul firmei Tesco a început cu o slujbă la 15 ani, sâmbătă descărca lăzi la supermarketul și a ajuns să fie acum unul dintre cei mai mari uh, întreprinzători, vorba de Sertorii League. Însă acum, nu știu, tinerilor le lipsește motivația de a zăscula dimineața să meargă la lucru și eu m-am tot gândit la situația asta. E ușor să schimb lucrurile într-un oraș mai mic. Poate că e mai ușor să convingi un tânăr la uh, ora 10 dimineața dacă îi dai 10 lire să curețe, nu știu, o mașină. Da, poate că pe lângă rutina pe care trebuie să o inculcăm tinerilor, ar trebui să ne gândim la alte lucruri. Și mă întreb ce idee are această comisie parlamentară? Recent, în Marea Britanie, am uh, elaborat o lege pentru a responsabiliza cetățenii de propria zonă unde locuiesc și unde lucrează. Vrem să încurajăm noile generații să-și asume această răspundere. După cum s-a spus de multe ori, demografia e o mare problemă pentru noi. Populația îmbătrânește și vom avea nevoie de acești tineri care acum sunt șomeri. Vom avea nevoie de ei, vom avea nevoie ca ei să obțină mai multe calificări, să devină mai disciplinați, iar noi, cei care ne aflăm spre sfârșitul carierei noastre, ar trebui să îi sfătuim, să îi învățăm. Nu știu, mă gândesc că poate organizațiile de tineret ar putea motiva tinerii nu trebuie să spunem că avem nevoie de bani europeni pentru a face una sau alta. Sau că avem nevoie de ajutor de la guvern. Mie mi s-a spus că dacă fiecare IMM în Uniunea Europeană ar angaja o persoană în plus, n-am mai avea șomaj deloc. Deci eu sugerez să ne uităm la situația din fiecare țară, la uh, mediul în care trăim, să ne uităm la oamenii pe care îi cunoaștem și încercăm să dăm o mână de ajutor celor care au nevoie de puțină disciplină pentru a pune osul la treabă. it, uh, Vă mulțumesc acum Constantinos Pupakis, colegul nostru din Parlamentul European. Dumnealui este grec și este membru al Comisiei de Ocupare și al partidului grupului PPE. Η εφαρμογή πολιτικών ακραίας λιτότητας ως αντίδοτο στα κράτη που... Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aceste politici de austeritate care au fost impuse țărilor uh, care au uh, trecut uh, prin vremuri foarte grele, toate aceste politici nu au dat rezultate scontate și aceste politici nu au făcut decât să submineze coeziunea socială. Au creat o Europa cu mai multe viteze. Consecințele sociale din țara mea sunt extrem de grave. Unul din trei greci trăiește sub nivelul sărăciei și chiar nivelul de bază este sub nivelul sărăciei. A crescut numărul persoanelor fără adăpost și șomajul în rândul tinerilor este de mai bine de 56%. Una din două familii nu se poate încălzi Ehm, prețurile cresc, eh, dar eh, salariile ori se mențin la același nivel, ori scad. Ceea ce nu înseamnă că avem eh, de-a face cu o dezmembrare socială totală, pentru că economia și societatea sunt două realități diferite, dar cred că avem nevoie de politici de creștere care să permită ajutarea grupurilor celor mai nevoia- nevoiașe și acum când uh, discutăm de aceste strategii europene și naționale, trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Bineînțeles, uh, e foarte important să ajungem la uh, această faimoasă durabilitate economică și avem uh, norocul să ne aflăm în Uniunea Europeană. Prin solidaritate, cooperare și așa mai departe, supraviețuim. Avem nevoie de partenerii noștri. Însă cred că ce e foarte important este să uh, luptăm pentru uh, idealurile europene pentru a da o perspectivă de viitor tuturor, dar mai ales concetățenilor mei. Mulțumesc! Are acum cuvântul colegul Jose Viera da Silva, președintele Comisiei de monitorizare a programului de ajustare din Portugalia, face parte din uh, Partidul Socialist. Vă rog. Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să spun că este foarte bine că discutăm uh, această temă și, într-un mod simplu, simplificat, aș dori să mă refer la cele trei niveluri de impact când vine vorba de uh, ajustare economică și consolidare bugetară, lucru prin care trece Portugalia, la fel cum uh, se întâmplă și cu alte uh, state europene. Primul aspect amintit la începutul acestei uh, după amieză este lipsa de uh, mobilitate pe piața muncii dificultatea de a trece de la o generație la alta. Acest lucru este valabil în mai multe țări. Piața muncii este pur și simplu închisă pentru tineri. Al doilea punct se referă la această masă imensă de uh, șomeri regăsită într-un, la o anumită vârstă persoanele care sunt uh, prea tinere, care nu pot reforma uh, situația și cele care sunt prea în vârstă pentru a reintra pe piața de muncă. Deci trebuie să ne ocupăm de aceste două grupuri sociale. În al treilea rând, este vorba de persoanele care trăiesc sub nivelul minim de subsistență socială. statele membre și Uniunea Europeană au negociat un nivel minim de, de certitudine fin, financiară, dar există în continuare oameni care trăiesc sub acest nivel. Deci să nu uităm de uh, șomajul între tineri, șomajul între persoanele în vârstă și criteriile de uh, acordare a fondurilor pentru a ajuta toate aceste uh, persoane. Să nu uităm care este contextul. Tinerii trebuie să se bucure de noi opțiuni. Înainte să treacă această perioadă de șase luni în care să fie în șomaz, șomaj trebuie să se bucure de, de, de o repregătire profesională sau de o altă uh, activitatea care să le permită să intre pe piața muncii. Acesta trebuie să fie prima linie directoare a uh, strategiei europene de ocupare și, de fapt, este un principiu adoptat de Consiliul European deja din 1997 și este un principiu pe care se bazează planurile de ocupare redactate uh, de, în mai mulți ani. Încă de pe atunci se amintea această perioadă limită de patru luni și Uniunea Europeană și-a asumat această perioadă, deci trebuie să luăm în serios acest angajament de a, de a oferi locuri de muncă tinerilor, pentru că acest angajament se aseamănă foarte mult cu liniile directoare adoptate deja din 1997. Poate veni momentul să analizăm, să vedem ce s-a întâmplat în Europa avem la dispoziție această strategie din 1997 și nu a avut deloc succes. Nu doresc să mă refer la acest lucru pentru că nu avem uh, timpul suficient pentru această discuție, însă nu trebuie să uităm aceste trei puncte fundamentale. Din păcate, această problemă și-a pierdut importanța din punct de vedere politic și nu au fost alocate suficiente fonduri din partea Uniunii Europeană și din partea statelor membre pentru a fi rezolvată. Cred că politicile europene au fost orientate în altă direcție, nu s-au concentrat asupra acestor uh, aspecte sociale. Deci nu trebuie să uităm de aceste standarde uh, sociale minime. După cum s-a spus de dimineață, în ultimii ani, 19 din cele 27 de state membre au fost confruntate cu situația în care cetățenii uh, au ajuns sub pragul sărăciei. Și 11 din cele 27 de state membre uh, au trecut prin situația în care nivelul, definiția sărăciei a fost uh, scăzut uh, constant. Da, așa pot scăpa de sărăcie, într-adevăr, uh, schimb definiția sărăciei, însă dacă vom uh, continua pe această cale, va fi foarte dificil să revenim la medii, la standarde medii europene decente, uh, va fi foarte greu să oferim tinerilor burse, um, stagii de pregătire profesională. Este o situație uh, incredibilă în Europa și trebuie să o rezolvăm într-un mod sau altul. Merci. Pour le Parlement Vă mulțumesc. Din nou, în numele Parlamentului European, domnul Alejandro Sercas. Puisqu'il a déjà intervenu, mais je le tuturor deja a intervenit, îl mai prezint, e membru al grupului Socialiștilor și Democraților din Spania. Da, mulțumesc. Deja am făcut câteva comentarii înainte când v-am spus cât de îngrijorat sunt de rezultatele obținute în aceste țări supuse unei discipline de fier. Sunt distruse nu doar drepturile individuale, ci și cele colective. Aș avea două comentarii acum. În primul rând, orice persoană rezonabilă știe că o politică trebuie notată în funcție de rezultate, nu de intenții. Dacă o politică ca cea care este aplicată în țările noastre după patru ani de criză duce la creșterea șomajului, a inegalităților sociale, a unor dezechilibre macroeconomice majore, duce la creșterea sărăciei, mm, nu știu, nu mai fac alte comentarii, eu cred că nu ne rămâne decât o soluție și anume să tragem concluzia că e o politică greșită, care nu e bazată neapărat pe niște poziții ideologice, ci pe niște fapte. Și datele sunt clare, ne confruntă cu o realitate tragică. Ni s-a spus că prin această disciplină bugetară, că prin o gestiune, o gestiune riguroasă a conturilor publice, piețele vor avea din nou încredere, va apărea credit din nou. Ei, nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. Însă eu știu că foarte multe persoane și în partidul meu în uh, ultimii 4-5 ani credeau că asta e calea de urmat. Nu e poziție uh, nu e o poziție a unui singur partid politic, nu, mulți credeau asta, însă uite, nu s-au întâmplat așa lucrurile. Asta e concluzia pe care trebuie să o tragem. Și ieri la Madrid, comisarul Ren a spus că acum vorbim, vorbesc despre flexibilizare, așa cum a spus și doamna uh, Lope Fontanie, vor o flexibilizare a mecanismelor de ajustare. Și rapiditatea și toate au, au dus la o distrugere complet a sute de mii de locuri de muncă. Nu mai există posibilitatea de a genera resurse publice suficiente pentru a plăti datoria curentă. Care, sunt difer- care este acel spread între uh, dobânda plătită de Spania și de cea din țările din Europa Centrală? Partidul care a câștigat alegerile chiar a crezut că va liniști piețele cu aceste Uh, reforme și au început de acea reformă atât de dură, au dat flexibilitate totală întreprinderilor, sperând că situația se va îmbunătăți și uite ce s-a întâmplat! Șomajul a crescut, astea sunt rezultate, deci ceva nu merge. De ce nu avem uh, tăria morală să recunoaștem că am greșit? zi de zi să fac astfel de greșeli. În Spania nu există credite pentru întreprinderi și uh, dobânda din Spania e de 2-3 ori mai mare decât cea din Germania. Deci o firmă spaniolă trebuie să plătească de 2-3 ori mai multe uh, dobânzi decât o firmă din Germania. Deci această politică de ortodoxie uh, bugetară a sufocat totul, s-au redus salariile, s-a redus protecția socială, se reduce activitatea economică, deoarece a, a scăzut și cererea, așa stai clar. Și orice om cu, sim, cu bun simț își dă seama. Deci trebuie să observăm cu ochi critici politica din ultimii patru ani. E baza pentru a ieșit din criză. Eu nu zic că trebuie să renunțăm la politica de ajustări fiscale. Țara mea avea 60% datorie națională când a început criza și acum suntem la 100% datorie din PIB. Deci există o politică acum în Uniunea Europeană. S-au, uh, s-au întrerupt o serie întreagă de elemente care creșteau creșterea. S-au închis întreprinderile și zi de zi avem 3000 de șomeri în plus. Și există regiuni întregi, așa cum spunea deputatul de la Partidul Popular, unde șomajul e de 65% la tineri. Deci e chiar o situație tragică, dezastroasă. Sistemul sanitar, sistemul de pensii. Oamenii nici măcar nu-și mai pot plăti medicamentele. Toate au un preț acum. Deci drepturile și mărfurile au fost confundante, dar ce e mai grav e că se distruge societatea, se pierde speranța cu totul. Economiștii nu înțeleg societatea, cred că totul e un algoritm. Nu e adevărat. E distrusă pătra de mijloc în țara noastră, e distrusă încrederea în democrație și încrederea în Europa. Deci, dragi colegi, indiferent care ar fi viziunea noastră ideologică asupra lumii, trebuie să recunoaștem că ceva n-a funcționat în acești trei ani. Deci ceva nu a mers bine. Altfel n-am, ajuns, n-am fi ajuns într-o situație atât de tragică ca cea pe care o trăiesc unele țări. Și oameni care n-au nicio responsabilitate uh, suferă acum. Wall Street, uh, city băncile centrale, da, sunt responsabile și au profitat în ultimii trei ani pentru a-și îmbunătăți uh, cifrele. Asta de pe urma acestei crize pe care o plătim noi, milioane și milioane de europeni. Merci beaucoup. Vă mulțumesc foarte mult. I-am lăsat pe cei din urmă să vorbească mai mult, deoarece aveam mai mult timp. Ultimii care nu s-au înscris încă sunt rugați să se înscrie să-mi arate că vor să intervină. Îi dau cuvântul doamnei Inez Zuber, ultima persoană care va interveni acum. Sunteți deputată european în Parlamentul European, membru a grupului GUE din Portugalia. Obrigada, Sr. Presidente. Um, Referindo-me specificamente... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Aș dori să mă refer la factorii legați de ocupare. Analiza anuală pentru anul 2013 din Comisie ne arată că se marșează pe aceleași uh, recomandări care de fapt au înrăutățit situația socială din cele mai vulnerabile state din punct de vedere economic. Și au fost date câteva nume din acest punct de vedere. Cred că ușurarea condițiilor de angajare pentru societăți va duce, de fapt, la locuri de muncă precare și la o rată mai mare a șomajului. De asemenea, concedierile vor fi mult mai ușoare, toate aceste lucruri nu vor duce la un grad mai mare de ocupare, pentru că, după cum am spus, concedierile vor deveni mai facile. Fixarea și legarea salariilor de productivitate, de fapt, reprezintă o scuză pentru a, a, pentru a scădea, pentru a reduce salariile și muncitorii sunt cei care poartă uh, responsabilitatea tuturor problemelor. Știm foarte bine că productivitatea nu a fost uh, redusă în, ultim, în ultima perioadă, dar cu toate acestea, situația economică s-a înrăutățită. Consiliul din iulie, de fapt, a, rec- a recomandat Portugaliei să reducă costurile pe unitatea de muncă. Acest lucru se poate face prin trei sau patru modalități, reducerea drepturilor sociale, o reducere directă a salariilor sau concedieri mai ușoare. Este foarte simplu. Și uităm care este impactul uh, social al, al uh, măsurilor de austeritate și de consolidare bugetară. Însă, nu ar trebui să uităm și un alt uh, aspect este vorba de crearea unor inegalități sociale tot mai mari. Dacă este să vedem, să luăm exemplul Portugaliei, vedem că, în general, există această tendință de, de reducere a, a salariilor și până la urmă povara uh, salariilor pentru uh, angajatori este mult mai redusă. Este un lucru care nu se amintește niciodată. În altă parte, profiturile cresc. Uh, bogăția unor uh, perso- anumite persoane a crescut cu 13% în uh, ultimii ani și marjele de profit au crescut în general. Media marge de profit a crescut cu 1400 de euro și este vorba de o medie care depășește, depășește uh, cât câștigă un muncitor în urma creșterii productivității. Deci până la urmă asistăm la, o, la un transfer a bunăstării, un transfer înspre, de la muncitori înspre profiturile angajatorilor. Și lucru care este atât de prezent dar este ignorat de toată lumea, este următorul. În momentul în care discutăm de creștere economică, discutăm în termen de creștere economică, nu de măsuri care ar, care se, ar duce la crearea de uh, locuri de muncă în, reali, în, în lumea cotidiană. Realitatea este că pierdem mii de locuri de muncă în fiecare uh, în fiecare zi. Deci nu se creează locuri de muncă, situația nu stagnează, ci de fapt se înrăutățește. Ar trebui să avem un, o atmosferă generală favorabilă creșterii și un uh, lucru esențial din punctul meu de vedere în momentul în care discutăm de creșterea economică este că fără investiții din partea sectorului public nu se va ajunge la uh, niciun fel de alte investiții, deci nu va exista o politică de investiție în general. Și uh, există obstacole în calea investițiilor publice în contextul unei austerități bugetare în momentul în care discutăm de asistență, de relaxarea condițiilor pentru investiții publice, există tot felul de condiții atașate. Deci trebuie să modificăm cursul politicilor noastre în acest, în acest moment. Austeritatea trebuie relaxată. Până la urmă, termenii discuției noastre sunt unii academici, dar oamenii cetățenii europeni se confruntă cu probleme concrete. Avem nevoie de mai multe investiții publice, de o creștere a salariilor, de, o investiții, de investiții suplimentare în crearea de locuri de muncă, pentru că dacă nu vom pierde niște uh, vom pierde active strategice pentru uh, economie. Dacă nu vom face acest lucru, vor crește pur și simplu profitul, profiturile unora. Uh, Până la urmă este vorba de o alegere ideologică și trebuie să schimbăm cursul pe care îl urmăm. Nu știu cum pot să exprim lucrurile altfel. Trebuie să ne asigurăm că statul își păstrează capitalul real. Nu trebuie să ne uh, distrugem propriile economii, pentru că dacă nu, nu vom putea să ne plătim datoriile. În uh, foarte multe dintre aceste state, povara este purtată în totalitate de către lucrători și datoria publică în aceste condiții nu poate fi replătită. Am văzut acest lucru foarte clar. Ea, de fapt, a crescut, nu s-a redus. Deci trebuie să depășim această fază de stagnare economică, să găsim o nouă filozofie. Nu, pe de altă parte, nu putem să ne așteptăm să fie plătite datorii care nu pot fi uh, plătite și sunt uh, de acord cu cele spuse vis-a-vis -vis de situația lucrătorilor din Portugalia sau de situația lucrătorilor din alte state. Eforturile lor trebuie recunoscute. Trebuie să recunoaștem că uh, sau uh, continuă lupta și, uh, în acest context, și statul trebuie să se achită de datoriile sale. Mulțumesc foarte mult! Ajungem aici la procedura catch the eye, așa se numește la Parlamentul European, cei care nu au luat cuvântul o pot face liber în această dezbatere dacă dorește cineva să aibă o reacție la cele spuse sau să interacționeze uh, cu cei din sală. Uh, dacă nu, o să dau cuvântul experților noștri parlamentari, pentru că de ei este vorba. Uh, o luăm în ordine inversă față de început și aș dori acum să dau cuvântul doamnei Lope Fontanie întâi, după aceea uh, domnului uh, din Letonia, care este la mijloc și va fi al doilea, dar întâi Veronica. Mulțumesc. Nu trebuie să fim atât de pesimiști. Așa cum e colegul meu Alejandro Sercas. Eu cred că lucrurile totuși s-au îmbunătățit puțin tel. Măsurile luate au fost pozitive, nu vă mai repeta ce am spus, consolidarea bugetară e necesară, însă uh, e nevoie de flexibilitate și în momentul de față cred că suntem cu toții de acord în această privință, însă în același timp trebuie să dăm încredere IMM-urilor, tinerilor. Adică dacă aceștia au încredere, atunci dinamica actuală se va modifica. Și aș vrea să reacționez la ce spunea baroana McCatten, care vorbea despre faptul că trebuie să le inculcăm tinerilor o disciplină de lucru. Eu cred că tinerii pot fi foarte disciplinați dacă au un loc de muncă și dacă au acces la pregătire. Și eu voi da un exemplu la care m-am gândit când vorbeați dumneavoastră. În orașul meu există o asociație a locuitorilor foarte dinamică care de 10 ani lucrează cu tineri, cu tineri care au handicap, cu tineri care au probleme de integrare. E o asociație model care a organizat multe ateliere de pregătire. Tinerii respectiv uh, prime și un salariu și îmi amintesc că președintele asociației mi-a arătat niște tineri și îmi spunea E bine, părinții lor erau niște tineri handicapați care nu se sculau decât pe la unul după amiaza pentru că nu aveau nimic de făcut. De când sunt în acest atelier, vin dimineața de vreme la porțile atelierului, ca să aștepte să, să se deschidă, deoarece au încredere în viitor și au speranță. Și asta trebuie să le dăm noi. E greu, însă eu cred că ar trebui să recurgem la fondurile structurale, deoarece acestea la asta folosesc. Statele membre care întâmpină așa niște dificultăți mari nu vor putea soluționa problema de unele singure și ce utilizare mai bună le putem da acestor fonduri decât uh, în folosul acestor tineri. Mulțumesc, e tot ce m-am de spus. Uh, Mulțumesc. O să dau cuvântul colegului din uh, Letonia, însă înainte aș dori să-i pun o întrebare, pentru că în discursul său a vorbit despre două aspecte foarte importante din punctul meu de vedere, respectiv miza Uh, pe care a reprezentat-o pentru revenirea la normalitate în țara sa, uh, acest efect de pârghie uh, reprezentat de banii din fondurile structurale. Aș dori să știu care e poziția sa cu privire la următoarele perspective financiare. E o propunere pe care noi o Uh, susținere în Parlamentul European, respectiv ca politica de coeziune să fie pusă în proporție de 25% aparte, separat, pentru Fondul Social European. Și apoi, în ce privește migrația, nu știu dacă pot da un exemplu, dar întotdeauna m-a uimit. În tinerețe am aflat că Lenin spunea că cei care își părăsesc țara natală e cei care votează cu picioarele. Și când ne spuneți că 10% din uh, letoni Uh, și-au uh, părăsit țara și că e atât de greu să-i convinge să se întoarcă înapoi, aș dori să știu în ce măsură puneți sub semnul întrebării această metodă care a fost aplicată în țara dumneavoastră. Considerați că merita efortul? Pentru că țara dumneavoastră e dată tot timpul ca exemplu. Ni se spune mereu, ă, uitați-vă la Letonia și Baroana chiar ă, a remarcat acest lucru. Ă, Letonia a trecut printr-o cură de austeritate groaznică, șomajul a scăzut, dar prețul scăderii somaj, reducerii șomajului a fost, așa cum s-a constatat de mult, a fost plecarea nu doar a 10% din cetățenii dumneavoastră, dar probabil și a multor tineri între acești 10%. Considerați că era absolut necesar să procedați astfel și apoi aș mai avea o a treia întrebare. În ce uh, condiții considerați că Parlamentul Național a fost asociat la această metodă, la această cură de care vorbeam, acest memorandum semnat între guvernul uh, Uh, de, de către guvernul uh, leton și dacă uh, cum s-a văzut acest lucru în activitatea legislativă. Deci, considerați că Parlamentul a fost suficient consultat atunci când rețeta impusă de Fondul Monetar Internațional va fost impusă ca și în alte cazuri. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru aceste întrebări. În ce privește uh, metoda pe care ne-am abordat-o, dacă ar fi să ne întoarcem în trecut și am avea de ales, eu aș spune că guvernul nostru a făcut uh, alegerea potrivită în ce privește devaluarea. Uh, cred că am procedat diferit doar într-o singură privință, respectiv că nu i-am lăsat, n-am permite ca oamenii cetățenii uh, de rând uh, să nu mai îndrăznească să împrumute, să uh, aibă acces la credite. Um, creditele acordate oamenilor au fost la fel de mici ca și creditele, um, creditele acordate țării noastre. Mulți au părăsit țara pentru a-și putea plăti ratele la bancă. Într-adevăr, uh, prețul a fost foarte mare pentru că 10% dintre letoni au părăsit țara, uh, majoritatea uh, în jurul vârstei de 35 de ani știau că nu mai așteaptă nimic în Letonia și că, pe de altă parte, au posibilități de afirmare în străinătate. Deci, planul de Mm, creșterea pentru Letonia este foarte bună, situația pare să se fie foarte uh, îmbucurătoare față de alte state europene, salariile au, au fost uh, tăiate în multe țări europene, însă la noi ele au crescut anul trecut și uh, creșterea salariilor uh, se confirmă continuu și în acest an. Uh, și um, aș dori ca și alte țări să fie optimiste și să aibă o abordare pozitivă în ce privește măsurile de consolidare. Bineînțeles că trebuie și să suferi, dar trebuie să recunoaștem că creșterea a fost reluată în Letonia și că multe uh, uh, companii uh, cresc uh, salariile pe care le plătesc uh, angajaților se apropie chiar de salariile plăcute în uh, străinătate, mai ales în sectorul industrial. În acest domeniu trebuie să recunosc că am avut uh, destul de mult succes. Un alt element în timpul crizei am restructurat uh, economia letonă total. Am avut foarte multe credite la dispoziție înainte, înainte de criză. Rata era cam de 20%. iar exporturile actuale din economia Uh, letonă reprezintă 80%. Economia noastră, industria mai ales, uh, a devenit foarte performantă, foarte competitivă. În ce privește distribuirea banilor, uh, a fondurilor pe viitor, aș dori să mai fac o observație. Bineînțeles că pentru Letonia toate fondurile sunt importante, fondul uh, uh, de coeziune, fondurile agricole, deși în acest domeniu primim mai puțin bani decât uh, alte state europene. Însă aș dori să lansez un apel. Aș dori să vă rog să militați pentru ca fondurile pentru cercetare, pentru știință să nu fie reduse. Nu putem să ne dezvoltăm în viitor, mă gândesc la economia noastră, nu putem crea locuri de muncă cu valoare adăugată sporită dacă uh, fondurile sunt uh, uh, reduse în acest domeniu. Sperăm să creăm pe viitor locuri de muncă cu mare valoare adăugată. Mulțumim și pentru această, acest ideal, pentru această prioritate pentru țara dumneavoastră. Vă urăm mult succes. Ultimul nostru parlamentar expert, reprezentantul Uh, Comisiei Afacerii Sociale și de Muncă din uh, Portugalia. Mulțumesc! Aș dori să spun că sunt în uh, mare măsură de acord cu baroana Oșahtan. Am fost la Riga Uh, am uh, vorbit uh, cu mulți experți, poate că nu sunt întru totul de, aloc, de acord cu ce spunea doamna, doamna dar ar trebui să permitem tinerilor să se formeze mai bine, ar trebui să acordăm burse, granturi pentru a încuraja pregătirea, formarea tinerilor. Pentru că la o anumită vârstă Um, un tânăr să poată să combine experiența uh, academică, pregătirea, cu experiența acumulată pe piața muncii. Și doar uh, astfel uh, tinerii sunt pregătiți când intră pe piața muncii pe, pentru locuri de muncă de calitate. Uh, Patru dintre cinci persoanele care au luat cuvântul vin din țările din uh, sudul uh, Europei, ceea ce arată că programele uh, de consolidare și de austeritate au vizat numai anumite părți din Europa, dar sunt de acord cu tot ce s-a spus în legătură cu ajustările programului de ajustare fiscală și cu efectele sale. Trebuie, e adevărat, să avem inovare, trebuie să permitem tinerilor să intre pe piața muncii, să-și găsească un nou loc de muncă și trebuie să vedem ce se face pentru acești tineri la o vârstă Uh, la o vârstă crucială. E greu să faci o reformă structurală a pieței muncii, dar uh, o astfel de reformă are efecte sociale. Însă, guvernul actual a încercat să țină cont de tot felul de parametri pentru a atinge la obiectivele, obiectivele pe care ni le-am fixate. Poate că nu sunteți de acord, acord cu eficiența acțiunilor noastre, dar eu am impresia că ne luptăm cu aceleași rele cu toții. Și cred că uh, liberalizarea economiei portugheze a fost uh, foarte uh, necesară. Alții vorbitori portughezi nu sunt de acord cu acest punct de vedere, dar într-o mare, într-o mare măsură s-au pierdut locuri de muncă, dar da, trebuie să recunosc că s-au pierdut mai multe locuri de muncă decât credeam inițial, dar cred că ar trebui să creăm locuri de muncă, suntem și aici de acord, prin investiții, investiții publice, dar și să atragem investiții străine. Și această idee de a acorda tinerilor burse mi se pare foarte, foarte bună. Investițiile străine directe trebuie stimulate pentru că criza este globală, dar asta înseamnă că și capitalul străin poate fi încurajat să ajungă în Portugalia. Trebuie să facem tot ce putem pentru a atrage investiții străine directe nu voi fi aș, la fel de pesimist ca alți colegi, însă eu cred că în peninsula iberică trebuie să fim puțin mai flexibili, să dăm dovadă de mai multă înțelegere față de eh, economiile eh, din Spania și Portugalia și apoi trebuie să dăm eh, dovadă și de solidaritate reciprocă pentru că uh, evoluăm uh, în mod asemănător și cred că solidaritatea ar trebui să fie uh, un principiu pe care să, să-l uh, încurajăm. Uh, poate că problemele din Grecia sunt poate chiar mai grave decât în, în Portugalia. Uh, aș dori să spun uh, că uh, eu cred că trebuie să fim solidari cu Grecia și apoi în cadrul european să ajungem la soluții decente, la soluții acceptabile. E foarte, solidaritatea este foarte importantă în Europa. Uh, Portugalia e un caz în curs, e un, uh, un studiu, nu uh, s-a finalizat încă. Colegii din stânga, din partidele de stânga, par să fie mai pesimiști. Noi încercăm totuși să luăm măsuri concrete. Dar încercăm și să ținem cont de specificități uh, uh, de popoare diferite. Nu poți să preiei o rețetă de succes dintr-o țară și să o aplici mutatis din unei țări, unei țări precum uh, Portugalia. Dar și noi avem deficit, un deficit mare. Încercăm să aplicăm propriile noastre politici de austeritate, dar trebuie să ținem cont de nevoile noastre specifice, la fel ca și alte țări. Și aceasta în cadrul cooperării europene. Putem să obținem obținem un, un uh, rezultat în cadrul cooperării europene și de aceea este atât de importantă. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, tuturor celor care au luat cuvântul în aceste două sesiuni de lucru. Aș dori să trag câteva concluzii, să fac câteva remarce legate de această a doua sesiune. Sunt de acord întru totul cu ce a spus uh, colegul Canavaro. Uh, sunt de acord uh, că uh, geopolitica intervențiilor a fost foarte interesantă. E adevărat că în a doua masă rotundă au luat cuvântul reprezentant, reprezentanții ai unor țări din anumite zone. Poate că ceilalți, prin dezbaterea pe care am organizat-o, au, au desprins concluzii. În orice caz, aceasta a fost, acesta a fost rolul dezbaterii noastre aș face și eu cinci observații. Orice ar spune experții în legătură cu acest efect uh, multiplicator și faptul că nu a fost bine uh, folosit inițial, felul în care programele de ajustare sunt concepute și uh, felul în care partenerii sociali sunt uh, implicați, pe de o parte, dar și parlamentarii naționali, pe de altă parte, mă refer la procesul de concepere ale acestor programe, reprezintă elemente foarte importante pentru a permite acestei reforme să uh, se desfășoare în condiții optime. Însă, bineînțeles, dacă procedăm astfel, ajungem la uh, enigma uh, cine mai bătrân oul sau găina, pentru că țările în care această criză face ravagii sunt adesea, câteodată, țări în care Uh, procesul de participare de decizie uh, colectivă uh, sunt mai complexe decât țările care se află într-o situație mai bună. O a doua observație e că la începutul crizei, îmi amintesc, între 2007 și 2008, îmi amintesc că în Europa spuneam că e o criză americană și că în Europa nu avem probleme, inclusiv pentru că stabilizatorii automatici ne vor permite să uh, amortizăm șocul acestei crize. Acești stabilizatori, într-un limbaj pe înțelesul tuturor, înseamnă un sistem de protecție socială. Și unul dintre aspectele care mă uimește cel mai mult acum e că patru sau cinci ani mai târziu părem că am uitat ce am spus pe atunci când uh, a apărut uh, criza. Dacă studiem aceste programe de ajustare, care sunt programe care adesea uh, se referă la acești faimoși stabilizatori, trebuie după aceea să ne, pun, să ne întrebăm cum se inventează la nivel european uh, noi stabilizatori automați, am uitat ceva în acest raționament am o, fost obligat să avem o judecată pe termen atât de scurt încât am subevaluat uh, efectele pe termen mediu, uh, efectele măsurilor noastre și e exact ce se întâmplă acum cu faimoasa dezbatere cu privire la multiplicator. O a treia observație Uh, aș dori să uh, spun colegilor din Parlamentele Naționale că la Parlamentul European de mai multe ori am solicitat că atunci când intervine o troică într-un stat membru, această troică se transformă într-un quartet, de fapt, Uh, incluzându-i și pe reprezentanții Organizației Internaționale a Muncii. Cu colegii din uh, Comisia de uh, Ocupare ne-am deplasat la OIM de mai multe ori, chiar și în acest an, și am constatat că acolo există o echipă excelentă care beneficiază de o experiență uh, Uh, care i-ar permite să joace în domeniul social rolul pe care Fondul Monetar Internațional îl, îl joacă pe piețele financiare. Știm că Comisia Europeană nu acrează prea mult această propunere, dar cred că ea merită sprijinul nostru, inclusiv în parlamentele naționale, pentru că astfel am avea o abordare mai globală a programelor de ajustare. O a patra remarcă întâmplă acum la Consiliu. Și uh, după dezbaterea din această după masă, în legătură cu uh, activitatea consiliu, Ocuparea Afaceri Sociale și echilibrul cu Ecofinul, s-ar putea ca în Consiliul European, uh, la Consiliul European din iunie să se, să ducă la o reajustare a clauzei de flexibilitate, deci să se țină cont de efectele austerității asupra unui cerc care nu este atât de virtuosă precum și-ar fi dorit unii, dar care ar trebui să fie rectificat. Mă gândesc la mecanismele de flexibilitate pe care le avem la dispoziție în pachetul cu două măsuri, cu șase măsuri sau în pactul fiscal. Toate aceste instrumente noi, novatoare și nu folosite pe deplin pe care ni le-am pus la dispoziție, toate aceste instrumente ar trebui să fie mai bine folosite. Apar uh, în Germania, în Belgia, în Franța și în alte țări, apar voci care spun că dacă se aplică aceste măsuri de austeritate, poate o austeritate care pare să fie durabilă și ultimile analize de la femei confirmă acest lucru, poate că ar trebui să uh, relaxăm puțin nicovala, ca să spunem așa, deci prin ajustare ă, să, facem, ă, să avem o ajustare mai ă, armonioasă și puțin mai flexibilă. Mie mi se pare că se iscă o dezbatere la Consiliul European. Și ar trebui să o încurajăm pentru că, dacă ne dorim ca această dezbatere să fie încununată de succes, o astfel de nuanțare nu poate să vină doar sau nu ar trebui să provină doar dintr-un dialog între uh, statele membre, pe de o parte, pe în parte și Comisia Europeană. Ar trebui să se recunoască totuși la nivel european că uh, Uniunea Europeană și zona euro au o problemă uh, durabilă de austeritate pe care ar trebui să o depășească. Cinci, a cincea și ultima observație Uh, și aici uh, pot face și legătura uh, cu mm, mm, masa rotundă prezidată de colegul Amasur din această dimineață, la Parlamentul European ne îngrijorăm în legătură de faptul că valoarea adăugată pe care o reprezintă cheltuielile europene în situația de astăzi, având în vedere că e vorba de un buget de investiții, inclusiv în domeniul social, ar trebui să fie susținută vast dacă dorim să avem aceste piste de ieșire din criză care să nu se facă uh, Uh, în detrimentul ocupării. Și e foarte important și insist, pentru că știu că în anumite state membre și poate chiar pentru anumite parlamente naționale e o doleanță care nu este atât de, de evidentă, dar noi, la Comisia pentru Afaceri Sociale, noi considerăm că în acest cadru financiar multianual, în politica de coeziune, trebuie ca cheltuielile pentru Fondul Social European să fie tratate aparte, să fie bătute în cuie, pentru că știm că în primării, în municipalități, uh, Uh, ceea ce se numește cheltuielea, cheltuielile în infrastructură. Uh, aceste cheltuieli sunt foarte importante, sunt foarte vizibile și conferă vizibilitate și bugetului european. Dar am înțeles că în Portugalia aveți aproape suficiente autostrăzi. Poate ar trebui să mai faceți niște autostrăzi ale informației, poate. Dar miza e pregătirea persoanelor și investiția în capitalul uman. Aceste investiții sunt la fel de importante, poate chiar mai importante în situația actuală decât în infrastructura reală. În orice caz, cred că aceasta este concluzia dezbaterii noastre și, în fine, aș dori să fac o pledoarie pentru ca acești 25% să fie uh, puși separat deoparte pentru Fondul Social European. Comisar sper să transmiteți comisarului Andor cât de mult am susținut propunerea asta, pentru că nu l-am văzut. Mulțumesc încă o dată tuturor pentru participarea lucrărilor noastre până la sfârșit. Ne întâlnim într-o jumătate de oră uh, în barul de jos, la cina oferită pe bază de uh, invitație Sper că toată lumea a primit uh, faimosul SAS uh, pentru a participa la China oferită de către președintele Parlamentului European Martin Schulz. Invitatul de onoare al acestei cine festive fiind Peter Pratt, membru al Directoratului Băncii Centrale, care va lua cuvântul pe marginea Uh, tuturor acestor strategii de creștere și de creare de locuri de muncă din perspectiva Băncii Centrale Europene, o abordare evident foarte importantă. Încă o comunicare, ecusonele pe care le aveți la dispoziție vor putea fi folosite și pentru mâine dimineață, deci nu le aruncați la coș în această uh, seară, pentru că mâine dimineață uh, veți avea nevoie de ele. Am terminat cu lucrurile noastre. Mulțumesc tuturor, mulțumește președintele, mulțumește și interpreților și uh, ne întâlnim la cină.